Good morning. Good morning. Bună dimineața, dragi colegi. Iată, vom începe lucrările noastre la Comisia Libe. Vom începe cu primul punct obișnuit, în mod normal, adoptarea ordinii de zi pe care tocmai ați primit-o. Dacă nu există obiecții, trecem mai departe la punctul 2, comunicările președintelui. De data aceasta, nicio comunicare din partea președintelui. Vom trece direct la aprobarea procesului verbal. Le aveți în față. Dacă sunteți de acord, pentru că ele au fost deja dezbătute, și nu s-au prezentat obiecții. Prin urmare, se aprobă și trecem la punctul 4. raportul anual pentru 2010 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Vom avea o prezentare realizată de persoana responsabilă, directorul acestei agenții, domnul Morten Cerum. Bun venit aici, în această dimineață pentru a face această prezentare a raportului anual pentru anul 2010, care tocmai a fost adoptat de către agenție și care va fi prezentat uh, Comisiei Libe, așa cum prevede regulamentul Consiliului, articolul 12. Parlamentul are dreptul să cunoască acest raport și analiza situației în legătură cu principalele drepturi fundamentale în domeniile acoperite de această agenție în cadrul multianual. Raportul este însoțit și de un rezumat în care se subliniază drepturile fundamentale, principalele provocări și dezvoltarea ale politici în anul 2010. Raportul este disponibil în franceză, germană, poloneză și maghiară. Vom asculta prezentarea domnului Cerum și după aceea vom avea ceva timp pentru dezbateri. Vă rog, vă dau cuvântul. Și după aceea o vom asculta și pe doamna Brands Keris, care este pentru prima oară aici prezentă în fața Comisiei Libe. Dânsa este președinta Consiliului de Administrație a acestei agenții pentru a prezenta raportul anual. Sau începeți dumneavoastră, doamnă, întâi, vă rog. Vă dau cuvântul. Doamna Vrenț, chiar îți va lua cuvântul în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu aici în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta raportul anual al Agenției pentru Drepturile fundamentale, provocări și reușite în anul 2010. Bănuiesc că um, aveți deja acest dosar în fața dumneavoastră. E un dosar de aproape 200 de pagini, deci un raport uh, cu mult conținut. Și sper să-l puteți analiza, să l aveți la dumneavoastră la birou uh, și poate aproape tot timpul cu dumneavoastră pentru a vă susține munca prin dovezile pe care le-am inclus înăuntru. Raportul, bineînțeles, nu se măsoară în grame, ci în conținutul pe care îl prezentăm, pe care îl oferăm, dovezile pe care le prezentăm, care sunt necesare pentru dezvoltarea pe viitor a muncii la nivelul UE și la nivelul Agenției noastre pentru protecția drepturilor fundamentale. Acesta prezintă tendințele, provocările, practicile promițătoare și vă informează în legătură cu dezbaterile și negocierile plecând de la azil, protecția datelor, drepturile copilului și drepturile minorităților. De când am prezentat raportul anual, anul trecut, relația între Parlament și agenție s-a dezvoltat din ce în ce mai mult și aș vrea să vă dau câteva exemple în acest sens. În primul rând, la cererea Parlamentului, agenția a prezentat două avize recent în legătură cu proiecte legislative asupra dreptului penal. Primul aviz, în februarie, în legătură cu directiva pentru mandatul de anchetă europeană și al doilea aviz în legătură cu PNR, care a fost trimis Parlamentului chiar astăzi. Ambele avize se referă la probleme precum protecția datelor și viața privată și e nevoie de o cooperare interstatală din ce în ce mai mare în domeniul dreptului penal în acest sens. Un al doilea exemplu al cooperării noastre. În februarie am lansat Eupidia aici la Parlamentul European împreună cu președintele acestei comisii. E vorba de un instrument online pentru drepturile fundamentale și se bazează pe munca acestei comisii și a, făcut, a fost făcut de agenție la cererea dumneavoastră. O altă dovadă a relației noastre crescute și a faptului că suntem din ce în ce mai conștienți de relevanța muncii noastre în mod reciproc în ultimele 12 luni este faptul că dumneavoastră v-ați referit în rezoluțiile dumneavoastră la agenție de 11 ori. Atenția dumneavoastră crescută față de mai multe chestiuni importante ne arată că nevoia de expertiză în ceea ce privește datele și drepturile fundamentale este din ce în ce mai mare. De aceea este atât de important să avem acest raport anual și acesta îndeplinește mai multe funcții, însă două dintre ele aș vrea să le subliniez aici. În primul rând, el poate fi un punct de referință atunci când dezbateți aici chestiuni din domeniul drepturile, drepturilor fundamentale. De exemplu, dacă se discută o directivă pentru drepturile victimelor, există un capitol asupra conversațiilor cu victimele care ține cont de evenimente la nivel național și internațional și european, bineînțeles. Exemple pe care le puteți analiza cu siguranță mai în detaliu. Un al doilea rol al acestui raport este că poate oferi date de cercetare care susțină atât Parlamentul cât și Comisia Europeană atunci când lucrează asupra propriilor lor rapoarte în acest domeniu. Rapoartele care au fost elaborate până acum sunt complementare și credem că fiecare în parte are valoarea sa. Rapoartele Parlamentului și ale Comisiei țin cont de voința politică care dorește să provoace schimbare, iar agenția susține ambele instituții cu o foaie de parcurs care le ajută să se deplaseze pe acest teren. Oferim detalii comparative în ceea ce privește drepturile fundamentale în mai multe state membre. Noi ne bazăm pe datele la nivel național, care sunt după aceea dispuse în contextul european și al politicilor europene. Aș vrea să închei această scurtă prezentare spunând că, deși rolul acestui raport al agenției este foarte extins, el se limitează totuși la cadrul multianual stabilit pentru agenție. Parlamentul va avea, bineînțeles, ocazia pe viitor, sperăm într-un viitor apropiat, să lărgească acest cadru și aceasta, bineînțeles, ne va permite să analizăm și alte teme pentru cadrul multianual de viitor pe perioada 2013-2018. Este important că aceste funcții le oferim instituțiilor europene și statelor membre cu asistența în drepturile fundamentale în competențele europene. Problemele care ar putea apărea ar putea apărea pe viitor dacă nu se revizuiesc, practic, competențele în urma tratatului de la Lisabona. Domnilor și domnilor, așteptăm cu nerăbdare cooperarea noastră pe viitor pentru a putea întări protecția drepturilor omului în Uniunea Europeană, ținând cont, în primul rând, de rolul principal al muncii noastre, și anume să ne bucurăm toți cetățenii europeni să se bucure de drepturile fundamentale pe deplin. Și acum am să dau cuvântul domnului director al agenției, domnul Morten Kerum. Thank you, ma'am. Mulțumesc, doamnă, și acum vom auzi câteva cuvinte din partea domnului Morten Kerum, directorul FRA. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt cât se poate de uh, fericit că vă pot prezenta rezultatele agenției prin intermediul raportului anual Sperăm că vă va servi drept punct de referință în activitatea dumneavoastră de zi cu zi pe marginea drepturilor fundamentale. Acest uh, raport anual vă furnizează date și analize privind situația drepturilor fundamentale în cele 27 de state membre. Accentuează dezvoltările și evoluțiile cele mai importante și provocările uh, relevante și le analizează. Și cel mai important lucru, prezintă niște exemple de practici promițătoare, ilustrând în ce măsură aceste provocări provocări care sunt descrise pot fi abordate. Aș vrea să subliniez trei zone de drepturi fundamentale foarte importante care uh, reies uh, în mod clar din acest raport anual și care sunt importante din punct de vedere politic în acest moment. În primul rând, aș vrea să mă concentrez asupra azilului și migrației, asupra romilor și asupra dizabilităților în uh, contextul obligațiilor Uniunii Europene. În primul rând, haideți să vorbim despre azil și migrație. Documentele raportului arată că presiunea migrației în Uniunea Europeană în anul 2010 a fost una tot mai mare și s-a concentrat asupra anumitor state membre care reprezintă granițe externe ale Uniunii Europene. Acest lucru a dus la niște dificultăți mari și la probleme în ceea ce privește condițiile de admitere a solicitanților de azil. Condițiile um, au fost foarte importante. Um, condițiile de detenție, uh, de asemenea, au fost foarte dificile. S-a ajuns la concluzia că nu s-a oferit un screening uh, complet solicitanților de azil. În ceea ce aceste lucruri înseamnă că indivizii au fost uh, transferați înapoi în țările lor, pornind de la două regulamente fundamentale. Sistemul de azil european actual trebuie să se asigure că transferurile nu sunt făcute atunci când statul receptor nu poate garanta standardele de drepturi fundamentale minime. În același timp, faptul că presiunea s-a concentrat asupra unor state membre anume de la granițele Uniunii Europene, subliniază nevoia de o solidaritate mai mare ca parte a protecției uh, regimului de drepturi fundamentale care guvernează această zonă. Implicațiile pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre trebuie să fie ținute minte ca fiind un sistem uh, care oferă azil în Uniunea Europeană, care trebuie să fie cât se poate de solid. Implementarea drepturilor omului pentru romi este al doilea element pe care doresc să îl subliniez. În 2010 uh, ne-am concentrat asupra combaterii marginalizării acestei categorii. Așa cum a subliniat și Comisia în comunicarea sa privind între strategiile de integrare națională, agențiile vor juca în continuare un rol cheie ca o și vor oferi recomandări în acest domeniu. Raportul nostru anual subliniază diferențele mari care există între uh, romi și populație în general, mai ales în ceea ce privește ratele de ocupare. Rata de ocupare în rândul romilor a fost între 10 și 30% mai scăzută decât uh, rata de ocupare al majorității populației între cele 27 de state membre. Noi vom continua să analizăm și să urmărim aceste zone nu numai din perspectiva ocupării, ci și a sănătății și a educației, iar în raportul anual găsiți și mai multe amănunte. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unor sugestii care au fost făcute de către agenție în raportul anual pentru a depăși provocările cu care se confruntă romii. Acestea se referă la asigurarea faptului că legislația non-discriminatorie a Uniunii Europene este implementată întru totul de toate statele membre. Trebuie să întărim nivelul loc- mecanismele de la nivel local, cum ar fi uh, organismele uh, politice de la nivel local și alte agenții pentru drepturi fundamentale de la nivel național pentru a asigura protecția drepturilor romilor. În al doilea lor, rând, trebuie să ne asigurăm că guvernele locale și serviciile pe care le furnizează sunt la niște standarde uh, europene. Trebuie să ne asigurăm că aceste niveluri sunt suficient coordonate și puse și aduse la un numitor comun. De asemenea, fondurile structurale trebuie să fie absorbite în mod corespunzător la nivel local și în acest domeniu. Și este mai simplu de făcut acest lucru dacă există o abordare comună. În fine, aș vrea să uh, ajung la chestiunile care vizează dizabilitățile. Rezoluția care a fost adoptată în decembrie anul trecut saluta includerea unei anexe în uh, raportul anual care se referea la tratatele uh, vizând drepturile fundamentale ale omului, în care, erau, în care se prezentau obligațiile statelor membre. Anul acesta am dedicat un capitol întreg acestui aspect. Iată, vorbim aici despre o nouă dimensiune privind uh, obligațiile uh, de respectarea drepturilor fundamentale. A fost uh, ratificată Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Este pentru prima dată când Uniunea Europeană a devenit parte a integrantă a unui tratat uh, privind uh, drepturile fundamentale al ONU. Trebuie să tratăm această chestiune a persoanelor cu dizabilități, pentru că nu este vorba numai despre o chestiune medicală, ci și despre, uh, ci avizează și aspecte sociale și de ocupare. Activitatea agenției în acest domeniu se referă și la participarea politică, la condițiile pe termen lung, instituții rezidențiale, capacități legale, acces la sistemul judiciar și multe alte uh, domenii. Doamnelor și domnilor, sunt convins că acest raport va deveni un punct de referință pentru dumneavoastră în ceea ce privește drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Agenția va continua să coroboreze date și să le analizeze și astfel vom putea să identificăm tendințele în domeniul protecției drepturilor fundamentale de-a lungul timpului. Se va crea astfel, astfel un cadru, o imagine a ceea ce se întâmplă într-un anumit interval de timp și astfel veți putea vedea dacă legile și politicile care sunt făcute merg pe direcția cea bună, îmbunătățesc situația sau dacă ar trebui să fie modificate, respectiv redirecționate. Și de asemenea, acest raport vă poate ajuta pentru a identifica um, provocările care vor urma. Cu aceste cuvinte doresc să vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Thank you for the summary. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această prezentare subcintă a raportului și acum dau cuvântul membrilor din sală. Domnul Diaz de Mera, în primul rând, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc de asemenea domnului uh, director al agenției și președintei Consiliului de Administrație. Vă mulțumesc pentru acest uh, raport complet pe care îl vom citi cu atenție. Vreau să mă refer acum la problema azilului, a imigrației și a integrării și la trei aspecte concrete. În primul rând, vreau să mă refer la situația Greciei. În raport se spune că uh, 9,75% din arestările imigranților uh, ilegal se întâmplă la frontiera cu Grecia. Totuși, se spune pe de altă parte că uh, sistemul ELEN pentru gestionarea solicitanților de azil se află într-o fază incipientă, astfel încât uh, aceasta provoacă neîncrederea țărilor terțe atunci când e vorba de transferul datelor referitoare la azil. La directiva de repatriere vreau să vă întreb care este stadiul actual de transpunere a acestei directive. Se spune acolo că există 8 state membre care nu au determinat încă timpul de detenție administrativă. Al treilea punct are de-a face cu desfășurarea trupelor Rabit la frontiera terestră între Grecia și Turcia. Vreau să vă întreb cât de eficiente au fost aceste trupe în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale. Vă mulțumesc. Yes. Now. Mulțumesc, doamna Sdanoca. domnule președinte. În primul rând, am o întrebare de natură generală pentru domnul Kerum. Structura raportului arată în galben activitatea agenției în domeniul drepturilor fundamentale. Poate greșesc, însă am văzut că toate activitățile dumneavoastră se reduc la elaborarea de rapoarte și la organizarea de diverse întâlniri. Oare greșesc eu și există și alte tipuri de activități pe care le faceți sau nu? Aceasta este o primă întrebare. O a doua întrebare. De fapt, nu este o întrebare, este o afirmație pentru că la raportul anual precedent am avut aceeași situație și anume că Agenția pentru Drepturile Fundamentale nu se implică în ceea ce privește încălcarea drepturilor și nediscriminarea. și încălcarea principiului non-discriminării. Situația a patrizilor din țările baltice este foarte uh, gravă pentru că există 17% din populația acestor țări care nu aparțin niciui stat, ei nu pot vota la alegerile locale, nici la alegerile europene. Și totuși, dacă vorbim de resortisanți ai țărilor terțe, cred că ar fi bine să avem o analiză în ceea ce privește participarea democratică, iar dumneavoastră spuneți că nu aveți date pentru a vedea câte astfel de persoane au reședința sau participă la alegeri. Știți că există o serie de recomandări în acest sens și rezoluții ale Parlamentului pentru a-i implica pe cei care au reședință permanentă într-un stat în alegerile din acel stat. Aceasta ar putea fi rolul agenției dumneavoastră de a face ca acest lucru să se implementeze cu adevărat atunci când există această problemă în statele membre. Aceasta este întrebarea pe care vă adresez dacă agenția este dispusă să exerciteze acest, această funcție și nu doar să se bizuie pe datele care provin din statele membre. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Guillaume, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru prezentarea care ne-a fost făcută și care ilustrează foarte bine conținutul raportului pe care îl discutăm. Există două teme pe care aș dori să le subliniez. Prima se referă la dreptul de azil și la dreptul la protecția internațională. Am citit destul de rapid raportul dar am constatat un oarecare scepticism în ceea ce privește regimul de azil în 2012. Plecând de la această dată și de la elementele de conținut, aș dori să vă aflu părerea în ceea ce privește condițiile de primire a solicitanților de azil Știm că în diferite state membre, în Belgia, în Franța, în această iarnă a avut loc o criză foarte dură. Am avut mulți solicitanți pentru protecția internațională și a fost necesară recurgerea la alte servicii de urgență. De aceea aș dori să aflu mai multe amănunte în ceea ce privește condițiile de primire a solicitanților pentru protecție internațională. În sfârșit, o a doua temă pentru care aș dori să aflu părerea dumneavoastră se referă la problemele familiei și ale dreptului de a trăi în familie. Sunt eh, convinsă că una din viitoarele etape de reflexie în cadrul statelor naționale, statelor membre și a Uniunii se va referi la aceste probleme de familie și de aceea aș dori să cunosc părerea dumneavoastră în ceea ce privește eh, dreptul familiei și, evident, și în ceea ce privește dreptul la reîntregirea familiei. Mulțumesc! Mrs. Iaroca. Mulțumesc, doamna Iaroca. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș vrea să mulțumesc uh, domnului director pentru angajamentul pe care și l-a luat în ultimele luni, toate informațiile pe care le-am primit aici la Comisia Libe din partea dumneavoastră, din uh, rapoartele anuale pe care le-ați elaborat și din rapoartele specifice pe tema romilor. Aș vrea să vă încurajez să continuați în acest sens, așa cum ați făcut în ultimele luni, pentru că există și alte chestiuni uh, chestiunea copiilor și a adulților romi, ale căror drepturi sunt încălcate. M-am bucurat de faptul că ați accentuat importanța implementării directivelor. O primă întrebare pe care o am. Cum puteți ajuta nivelul local pentru a vă asigura că oamenii își cunosc drepturile, că știu cum să facă plângeri dacă aceste drepturi sunt încălcate și cum pot contribui la acest proces de învățare în legătură cu discriminarea, pentru că oamenii la nivel local trebuie să știe mai mult pentru a putea participa cu adevărat în acest proces. Un alt comentariu pe care l-ați făcut, referindu-vă la nivelul local, uh, din punct de vedere economic și regional. Vreau să vă întreb dacă organizația dumneavoastră va avea un rol important pentru monitorizare și pentru colectarea datelor în ceea ce privește rezultatele strategiei pentru romi. Cum vă veți asigura că veți avea, într-adevăr, imaginea corectă? Pentru că, așa cum spunea și colega mea, în ultimele 10 luni am văzut că guvernele nu sunt dispuse să facă față situației cu care se confruntă și criza prin care trec acum statele membre o problemă în plus. Deci o a doua întrebare, veți fi dispus să asistați statele membre la nivelul planurilor naționale sau ce veți face pentru a putea interveni, de exemplu, încă din prima fază de implementare pentru a avea datele corecte? Mulțumesc! Mulțumesc! Keller. Mulțumesc. Am uh, mai multe întrebări, dar voi încerca să le limitez. Voi începe cu cele mai simple. În ceea ce privește tratamentul, directiva privind tratamentul legal orizontal, pe care ați menționat-o și pe care ați legat-o de ratificarea Comisiei ONU privind persoanele cu dizabilități, sunteți dispuși să faceți o evaluare a acestei directive și cum evoluează, evoluează lucrurile la Consiliu. Ar fi interesant să aflăm acest lucru. Și de asemenea mă întreb dacă vă gândiți să adoptați o abordare țară cu țară pentru următorul raport anual, dacă vi s-ar părea utilă o astfel de abordare. În plus, ați uh, dezvoltat uh, mulți indicatori privind drepturile fundamentale. În ce măsură pot fi folosiți uh, din plin acești indicatori astfel încât să fie cu adevărat utili? Și acum o întrebare cu caracter ceva mai general. Printre punctele cele mai importante vorbiți și despre țările care au fost uh, judecate în fața Curții Europene de Justiție în spețe privind drepturile fundamentale. Uh, România a fost implicată în 135 de procese. Puteți să ne spuneți de ce se întâmplă acest lucru? De unde această încărcătură puternică asupra unei țări? Și ce părere aveți din toate aspectele pe care le-ați abordat în raportul dumneavoastră? Care dintre ele credeți că sunteți cele mai importante? Care sunt cele mai urgente astfel încât să se reacționeze cel mai rapid la ele? Sigur că toate reprezintă probleme foarte mari, însă dacă ar trebui să alegeți două dintre ele, care ar fi cele mai importante două pe care ar trebui să le abordăm cel mai rapid? Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnul Foss. Vielen Dank. Mulțumesc. Prima observație sau prima întrebare pe care doresc să o adresez merge pe aceeași direcție cu a doamnei Keller de cele mai multe ori ne întâlnim cu probleme individuale și dacă este să vorbim despre acestea, atunci se creează impresia că nu suntem cu toții asupra, la un nivel care ar putea să ne mulțumească. De aceea m-ar interesa și sigur știu că într-un raport oral nu se poate cuprinde totul și nu pot fi prezentate toate uh, lucrurile care au fost apreciate, însă, la modul general, poate puteți să apreciați dacă putem să fim uh, principial de acord și mulțumiți cu uh, situația din Europa. Sau mai degrabă puteți să spuneți că ne aflăm undeva la un nivel mediu sau submedie. Deci o evaluare, o apreciere generală, dacă se poate, ne-ar fi utilă pentru a spune, da, suntem în general mulțumiți, dar există probleme individuale sau suntem în general nemulțumiți. Un al doilea punct. Știu că există o problematică juridică a cartei privind drepturile fundamentale și că cetățenii uh, interpretează mai mult decât există în această carte. În aceeași măsură pornesc de la premiza că conținuturile acestei carte pentru drepturile fundamentale trebuie să fie urmărite la nivel de Uniune Europeană. Și mie îmi lipsesc uh, de aici anumite aspecte, aspecte care de-a lungul timpului au fost actuale. Haideți să dăm ca exemplu situația din Spania și uh, legea privind protecția coastelor, zonei de coastă. Cei care sunt desproprietăriți acolo fără să li se dea vreo despăgubire, sunt lăsați uh, pur și simplu uh, singuri, fără să fie susținuți, spunându-se că Uniunea Europeană nu poate să intervină, că carta respectivă nu își găsește aplicarea în zona aceea. Noi pur și simplu îi lăsăm pe acești oameni de izbeliște singuri și nu putem să îi susținem în mod corespunzător. Și nu găsesc uh, nicio afirmație referitoare la așa ceva în raportul dumneavoastră, pentru că am putea să acuzăm asemenea practici. Sigur că poate să aibă loc o exproprietărire, însă este prevăzută în Carta Drepturilor Fundamentale și o despăgubire. Și poate ar trebui să atragem atenția Spaniei și să spunem aceasta nu este o acțiune politică, etică. Nu pot fi lăsați atâția oameni de izbeliște să se confrunte singuri cu o asemenea problemă. Și nu putem lăsa pe toți să se adreseze Curții Europene pentru Drepturile Omului, pentru că până ajunge să li se dea lor o sentință, trec poate 15 ani, deci <laughs> mulți dintre ei pot chiar să moară în această perioadă. Nici nu se mai pot bucura de sentința finală. Alții nu apucă să fie informați. De aceea cred că, pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor, ar trebui să luăm poziție față de acest lucru și să nu-i mai lăsăm să se simtă singuri. Tavares, you got the floor. Domnule Tavares, aveți cuvântul. Obrigado, senhor presidente.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 Dânsa a afirmat că a primit multe plângeri pentru asemenea cazuri. Întrebarea este cum putem reacționa, nu putem rămâne pasivi. Trebuie să, fim, să cunoaștem bine competențele Uniunii, competențele statelor membre pentru a da satisfacție cetățenilor europeni într-o perioadă de criză, drepturile omului sunt într-adevăr amenințate și în momentul în care cineva se adresează Uniunii, agențiilor sale, este ca o supapă pentru apărarea drepturilor fundamentale. De aceea Uniunea european ar trebui să intervină în asemenea cazuri, să aibă o poziție mai combativă pentru a înlătura amenințările la adresa drepturilor omului. Merg în sensul celor spuse de doamna Keller. Raportul ține seama de diferitele țări membre, de situația din acestea, ceea ce constituie un fapt pozitiv pentru că dacă o țară este nominalizată în acest fel, poate că este și împinsă să acționeze. Trebuie însă să privim uh, chestiunea aceasta pe o scară mai largă. Trebuie să vedem ce competențe prevede tratatul de la Lisabona în acest sens. Ceea ce ne poate permite să facem în virtutea tratatului de la Lisabona, care a atribuit și competențe noi chiar agenției care își poate lărgi în felul acesta sfera de intervenție. În cazul libertății presei în Ungaria, de exemplu, agenția ar putea fi mai activă și la fel se întâmplă și în alte țări în care ar putea interveni. Nu e vorba de suveranitatea statului care ar fi pusă sub semnul întrebării, ci există riscul de contagiune în ceea ce privește nerespectarea drepturilor fundamentale. Sigur că există și alte aspecte legate de cetățenie, de exemplu noi dorim ca ă, țările să fie nominalizate ori de câte ori se întâmplă cazuri specifice, iar agenția să fie mai activă și mai e, ă, dură. Este un lucru foarte important pentru că ne îndreptăm ă, spre o epocă care cere acest lucru. Raportul este foarte important, dar el constituie doar un element care permite cunoașterea situației, dar trebuie să știm care sunt cazurile de încălcare a drepturilor fundamentale și faptul că cetățenii se pot adresa propriilor guverne, arătând că țara respectivă nu are o imagine bună în raportul respectiv. Aș dori să vă cunosc părerea și în ceea ce privește lărgirea Uniunii Europene, sigur tot plecând de la tratatul de la Lisabona. Aș dori să știu mai multe și în legătură cu situația presei în Ungaria, fiindcă în raport nu se specifică foarte concret uh, situația. Se dau uh, niște exemple, dar vedem lucruri concrete care se petrec. 7. Eh, gesproken over de participatie. Mulțumesc, domnule președinte. În raportul anual vorbiți de participarea și implicarea cetățenilor Uniunii Europene la modul de funcționare democratic al Uniunii Europene. Vorbiți despre implicarea lor la acțiunile comunitare, eh, la participarea la alegerile locale comunitare sau uh, europene. Vorbiți de inițiative cetățenești, însă nicăieri nu vorbiți despre dreptul la libera exprimare mare în Uniunea Europeană. Cu toate că um, acest drept la libera exprimare este unul dintre cele mai importante drepturi fundamentale. Fără acest drept, drept fundamental, democrația nu este posibilă. Trebuie să constatăm, din păcate, că în anumite state membre această ex- liberă exprimare este pusă sub uh, o presiune tot mai mare. În mod paradoxal, există un alibi și anume combaterea așa numitului rasism. Trebuie să constatăm însă că în anumite state membre se încearcă ca fiecare dezbatere, fiecare controversă mm, referitoare la teme precum politica de migrație, uh, se după cum spuneam, aceste dezbateri sunt încercat, se încearcă să fie sufocate. Cel mai bun exemplu este Olanda. Um, există aici o personalitate care a fost adusă în fața justiției și există pericolul uh, unor acuzații precum discriminare sau uh, xenofobie, cu toate că persoana respectivă, în stilul său personal, a încercat să corecteze uh, o oarecare linie politică. De aceea, întrebarea mea, și anume, de ce libera exprimare nu este prezentată aici ca un pilon al democrației și al drepturilor fundamentale. De ce nu subliniem acest lucru? Pentru că agenția dumneavoastră ar trebui să ia poziție mai puternic referitor la libera exprimare în Uniunea Europeană ca drept fundamental. Și de asemenea ar trebui să se acuze toate încălcările acestui drept pentru că, până la urmă, de multe ori se încearcă doar sufocarea anumitor discuții. Mulțumesc! Dăm acum cuvântul uh, celor doi uh, oratori. Întâi domnul Gherom și apoi doamna Keller. Thank you very much. It's always such a pleasure Mulțumesc, este întotdeauna o mare plăcere să vin uh, ale, în fața dumneavoastră și să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc că mi le adresați, pentru că numai în felul acesta putem să facem pași înainte. Voi încerca să răspund uh, tuturor, sau cel puțin uh, la aproape toate întrebările și apoi doamna Brand Scary uh, va, mă va completa și ea. Multe întrebări s-au referit la azil și la protecția refugiaților în Uniunea Europeană în zilele noastre. Și, în mod explicit, la situația la granițele Greciei, s-a vorbit aici despre o mare presiune, o încărcare a Greciei în acest context. Și cred că trebuie să spunem un lucru. Este foarte important că atunci când vorbim despre aceste chestiuni, Sigur, există multe crize ale refugiaților peste tot în lume și acum ne confruntăm cu una și în Europa și de cele mai multe ori le încadrăm ca fiind crize umanitare. Deci există multe crize umanitare care nu se referă la uh, elemente de drepturi fundamentale. Sigur, sunt dramatice și trebuie abordate, însă nu sunt, nu conțin elemente de drepturi fundamentale, nu uh, vorbesc despre încălcări ale drepturilor fundamentale. Uh, Însă, referitor la ceea ce observăm și la ceea ce am documentat în raportul nostru, um, noi ne-am referit la dimensiunea drepturilor fundamentale în crizele umanitare și acest lucru este într-adevăr uh, îngrijorător. S-a menționat uh, situația centralor de detenție, care a reprezentat o situație care a existat sub această formă de foarte multă vreme. Uh, procedurile de determinare, statutul de determinare au fost de asemenea um, niște aspecte foarte importante pe care le-am abordat. Deci, într-adevăr, avem o problemă care, din păcate, în continuare este la fel de urgentă și astăzi, ca și acum câteva luni când uh, am uh, înaintat noi raportul nostru, pornind de la cercetarea pe care am făcut-o ceva mai devreme anul acesta și în cursul anului 2010. În ceea ce privește Frontex, uh, și Rabbit, um, Frontex joacă un rol foarte important uh, în protejarea drepturilor omului. Trebuie să ne asigurăm că ei sunt admiși la frontieră și că sunt, uh, că ajung la autoritățile competente din Grecia. Credem că, în cadrul mandatului lor, uh, aceste trupe speciale uh, își fac treaba și protejează drepturile celor care vin din afara frontierelor. Vom uh, aprofunda această chestiune. Suntem abia la mijlocul studiului RABBIT în ceea ce privește frontierele externe ale Uniunii Europene, atât în zona mediteraneană cât și în ceea ce privește aeroporturile și frontierele uh, externe. Încercăm să intrăm în amănunte, să aprofundăm această analiză pentru a vedea care sunt provocările în această zonă. Deci, poate anul viitor uh, vom putea să vă prezentăm mai multe detalii referitor la aspectele asupra cărora ar trebui să ne concentrăm pentru a îmbunătăți situația. De asemenea, vom uh, actualiza raportul nostru privind directivele menționate. Nu am cifrele acum la mine, însă vor, va exista o actualizare în următorul raport. Ceea ce observăm și ceea ce reiese din sondajele noastre și analizele noastre în această zonă, pentru că am realizat mai multe rapoarte referitoare la situația azilului, la admisia solicitanților de azil, copii acestora și așa mai departe. Și dacă este să vorbim despre un numitor comun în toate aceste rapoarte, uh, acesta ar fi nevoia de o colaborare mai mare, de o cooperare mai bună între statele Uniunii Europene. Așa cum am spus și la început, coordonarea și solidaritatea ar trebui să fie percepute și văzute ca fiind o parte a protecției uh, drepturilor fundamentale. Uh, pentru că acestea sunt niște lecții învățate, învățate din uh, experiențele trecute, din situația refugiaților uh, indochinezi uh, din, de la sfârșitul anilor 70. Și atunci a fost nevoie de o perspectivă a solidarității consolidată. Deci, la nivel global, la nivel internațional, um, au existat multe experiențe din care noi ar trebui să învățăm. Aș vrea să mă refer și la dreptul la um, reunificarea familiei și la dreptul la o viață de familie. În anumite state membre s-au testat diferite modele de, uh, în acest domeniu referitoare la reunificarea familiei și la viața de familie. Sunt mai multe spețe care se află încă pe rol la Strasburg referitoare la acest subiect. Pe de o parte se vorbește de dreptul la o viață de familie, um, articolul 8 din Convenția ONU privind drepturile omului și, pe de altă parte, dreptul statului de a decide cine are dreptul să rămână pe teritoriul unui stat membru. Uh, deci există aici uh, o situație delicată, există anumite dezechilibre și așteptăm cu nerăbdare să vedem uh, unde, încotro se, va, se vor îndrepta aceste uh, spețe și pe unde va trece această linie care urmează să fie trasă. În ceea ce privește, a fost adresată o întrebare referitoare la raportul și activitatea agenției. Dacă facem doar rapoarte și organizăm numai întâlniri. Cred că facem ceva mai mult de atât. Însă colectarea de date este un aspect foarte important, pentru că noi am fost însărcinați să oferim instituțiile europene, instituțiilor europene, statelor membre, expertiză um, și recomandări pornind de la niște fapte concrete. Deci, în primul rând, trebuie să colectăm informații, date și să um, producem date primare dacă ele nu există. Deci, um, acesta este un aspect foarte important al activității noastre. Uh, ne axăm pe întreaga zonă a drepturilor fundamentale și nu încercăm să fim uh, subiectivi, ci să ne bazăm pe niște dovezi foarte concrete. Aceasta este o atribuție importantă a agenției noastre. Dar după cum bine știți uh, și după cum a spus și domnul președinte la început, noi răspundem la o serie de solicitări venite din partea Parlamentului privind legislația, um, ordinul de investigare european, PNR. Deci uh, avem foarte multe atribuții, însă producerea de date și de dovezi uh, este de fapt atribuția cheie a agenției noastre. În ceea ce privește uh, populația romă. Sigur că vom continua să uh, lucrăm și pe această temă în continuare și vom încerca să facem mai multe decât am făcut până acum. Există un angajament important pe această direcție și este important să fie așa, pentru că ceea ce s-a întâmplat în 2010 a fost că această chestiune a romilor uh, a fost uh, transferată în centrul atenției și cred că trebuie să continuăm să o păstrăm acolo și să abordăm mult mai concentrat și mult mai serios provocările care îi vizează pe romi. Comunicarea este foarte importantă, uh, comunicarea comisiei, de asemenea, reprezintă un pas uh, înainte foarte important pe această direcție. Deci uh, există aici niște evoluții promițătoare. Sigur că nu există soluții ușoare, dar vom putea merge înainte continuând pe această direcție. Împreună cu UNDP și cu alte instituții, uh, vom organiza un sondaj foarte important pentru a putea compara informațiile și datele uh, de la nivel local cu cele ale mm, zonelor în care populația romă este majoritară pentru a constata care sunt provocările cele mai importante, pentru a ne axa și asupra sărăciei uh, și pentru a putea identifica problemele cele mai serioase. Deci, trebuie să aflăm mai multe pentru a putea să ne axăm în mod corect pe această problemă și pentru a interveni în mod corect. De asemenea, trebuie să ne implicăm la nivel local, pentru că comunitățile trebuie să fie conștiente de drepturile pe care le au. Noi am avut o serie de discuții pe această temă. Ceea ce am dezvăluit noi în urma sondajelor efectuate a fost că multe victime importante ale discriminării nu au știut care sunt instituțiile cărora se, se adreseze atunci când uh, au, simțit, au simțit că le-au fost încălcate drepturile. Deci, important este să facem cunoscute aceste lucruri. Există un potențial mare uh, aici, pentru că structura există, însă societatea nu este conștientă de acest lucru. De aceea au uh, loc în prezent discuții importante pe această temă, tocmai pentru a se îmbunătăți această situație. Anumite țări procedează foarte bine și de aceea vrem să învățăm din experiența lor și să încercăm să facem și noi același lucru. În uh, comunicarea Comisiei s-a subliniat că statele membre în strategiile naționale trebuie să prevadă elemente de acest gen. Există proiecte interesante privind uh, abordări comune în acest domeniu cu referire la drepturile fundamentale care trebuie să fie respectate. Deci toate aceste date vor fi colectate și folosite. Cred că acesta este un pachet foarte interesant și abia aștept să discutăm în continuare cu Parlamentul și cu Comisia dumneavoastră despre acest subiect și probabil că acest lucru se va întâmpla în curând. În ceea ce privește directiva privind uh, tratamentul egal orizontal, uh, doamna Keller, din păcate, a plecat. Multe sondaje și studii pe care le facem uh, privind persoanele cu dizabilități, homofobia, se află la baza acestei uh, directive orizontale și sper că toate aceste informații au fost folosite de cei care au susținut directiva orizontală pentru a promova implementarea acesteia și aplicarea acesteia. Deci, noi vom continua să facem același lucru ca și până acum pe această direcție și să ne concentrăm asupra zonelor specifice și vom vedea în ce măsură vom mai obține rezultate. Doamna Keller s-a referit și la utilitatea indicatorilor acesta este un subiect foarte complicat, dar pe de altă parte trebuie să fim uh, mai concentrați pentru că indicatorii ne ajută să facem acest lucru, ei ne ajută să măsurăm progresul și cred că nu numai în domeniul drepturilor umane, ci și în alte zone, economie, Spre exemplu, avem o serie de indicatori care ne ajută foarte mult, deci sunt utili. Noi luăm foarte în serios acest subiect și încercăm să uh, progresăm. Care sunt cele mai importante chestiuni în Europa? Voi nu pot decât să ezit să mă exprim referitor la acest lucru, pentru că cei care sunt uh, cei cărora li se încalcă drepturile um, Sigur, pentru ei toate aceste lucruri sunt personale, de aceea nu aș vrea să spun nimic. Uh, Însă, în ceea ce privește situația de la frontieră, cred că um, acesta este un subiect foarte, foarte important și trebuie să fie abordat. Pentru că, sigur, uh, subiectul romilor este foarte important, este un subiect uh, major, însă um, aici se caută evoluții, soluții pe termen lung, evoluția este una pas cu pas. Însă ceea ce se observă, situația de la frontierele externe, um, trebuie schimbată, iar noi avem puterea de a face acest lucru, pentru că astfel, altfel situația se poate complica foarte mult. Deci cred că acesta este un subiect foarte important pe care trebuie să îl abordăm uh, de urgență. Dacă sunt mulțumit, întrebarea domnului Fos cu situația din Europa. O întrebare cu caracter general, însă, cred că Europa este acea regiune din lume în care uh, drepturile fundamentale ale omului sunt um, respectate sau în care există o conștiință referitoare la existența unor drepturi fundamentale care trebuie să fie respectate. Nu știu dacă există în vreo altă regiune a lumii un asemenea nivel de uh, conștientizare a drepturilor fundamentale. Uh, trebuie în continuare să facem foarte multe lucruri și sigur că ne confruntăm cu multe provocări și toate aceste lucruri sunt prezentate în raportul nostru anual. Deci, pe de o parte, sunt optimist, există o conștiință clară, știm care sunt drepturile fundamentale, iată, vorbim la Parlamentul European despre toate aceste aspecte, dar în același timp mai sunt o serie de provocări cărora trebuie să le răspundem. Am luat notă de uh, chestiunea privind uh, dreptul la proprietate și uh, exproprierile din Spania, într-adevăr nu se face referire în raport la acest lucru. Apoi, domnul Chaveres s-a referit la mandatul agenției. Un aspect politic, ce fel de instituție, Comisia, Consiliul, Parlamentul, ce fel de instituție își doresc acestea pe viitor. Um, noi uh, nu ne temem să accentuăm anumite aspecte în raportul nostru. Uh, încercăm să cuprindem toate, toate subiectele importante. Vom face un raport și despre legile, legea mediatică din Ungaria. Deci ne vom axa și asupra specifice. Însă, acum un an, de exemplu, în raportul anual ne-am referit la legea privind uh, educația sexuală în Lituania, însă nu am putut să ne axăm numai asupra acestei țări, însă am făcut un raport general care a fost deja publicat, un raport care se referea la șase țări, pentru a arăta care este legislația în șase țări în acest domeniu. Și sigur, una, două țări uh, au fost prezentate ca prezentând îngrijorări speciale în domeniul respectiv. Deci, uh, un raport nu se referă numai la o țară sau Dar, într-adevăr, ne confruntăm cu anumite limitări în uh, mandatul nostru. În ceea ce privește libertatea de exprimare, și aceasta va fi ultima chestiune la care mă voi referi și apoi voi da cuvântul doamnei uh, Brent Scaris, trebuie să existe un echilibru între protecția uh, față de uh, anumite exprimări prea libertine și uh, libera exprimare. Sigur că aceasta este o chestiune foarte delicată, iar echilibrul, uh, după cum spuneam, trebuie să fie păstrat. Vă pot asigura însă că este un lucru asupra căruia ne vom con- centra și pe viitor. Mă voi opri aici și dau cuvântul doamnei Keris. Doamna Brent Keris, dacă doriți să completați aceste răspunsuri, din fericire, domnul Kerum m-a răspuns aproape la toate întrebările și oricum este destul de târziu. În legătură cu libertatea de eh, exprimare, vreau și eu să mă refer la acest punct Într-adevăr, dacă ne întoarcem la problema cadrului multianual, această libertate de exprimare nu este un lucru separat, ci are legătură cu toate temele pe care le abordăm noi și toate cazurile pe care le-am abordat. E clar că în această situație încălcările drepturilor individuale ne fac să analizăm situația anumitor instituții și aceasta nu este în mandatul agenției noastre să primim anumite plângeri individuale. Pe scurt, în legătură cu autoritățile locale și indicatorii folosiți, cred că există um, date interesante pe care le primim din partea mai multor instituții pentru a putea urmări și monitoriza dezvoltarea politicilor și tocmai pentru a face legătură cu nivelul local, pentru că există o rețea de cooperare a autorităților locale, a orașelor, care și-au arătat interesul de a menține dialogul cu noi și a ține cont de experiența pe care o avem noi. Deci, iată, mă refer la întrebarea doamnei Iarocoa și, fără îndoială, vom continua pe acest drum. O ultimă chestiune, referitoare la cetățenie și apatrizi și cei care nu au cetățenie în țările baltice și probabil că există și alte cazuri în afara acestei regiuni. Vorbim aici despre statutul legal și cazul la care v-ați referit dumneavoastră îl putem analiza. E vorba de participarea la alegerile europene, alegerile pentru Parlamentul European. Deci aceasta ar intra în mandatul nostru. Poate am putea analiza aceste date și am putea colecta date pentru o analiză primară faptul că aceste date n-au existat până acum și nu au fost colectate de către statele membre, am putea vedea cum putem culege astfel de date, tocmai pentru a întări acest capitol al cetățeniei, pentru că anumite chestiuni care au fost prezentate nu au fost neapărat în centrul de atenție al agenției noastre și faptul că dumneavoastră le-ați prezentat e foarte bine, noi suntem conștienți și ar trebui să vedem noi perspective din care le-am putea aborda. Există și alte aspecte, cum ar fi, de exemplu, accesul la cetățenie, un lucru care este destul de dificil de abordat, ținând cont de mandatul agenției noastre și Uniunea Europeană ar trebui să îl rezolve în mod direct. Însă, dacă vorbim despre participarea la alegeri, într-adevăr, aceasta este de mandatul nostru. Ține de mandatul nostru și sperăm ca pe viitor, prin programe uh, pe care le vom elabora, să putem trata și aceste aspecte. Probabil că există și anumite limitări ale noastre, mai puțin plăcute, și dacă ne întoarcem aici la primul punct al discuției noastre, care este cadrul tematic al agenției în următoarea perioadă. Aceasta, bineînțeles, depinde de factorii de decizie, așa că este momentul de a dezbate în mod activ această chestiune. Trebuie să vedem care sunt nevoile dumneavoastră în munca dumneavoastră parlamentară pentru ca acestea să fie incluse în negocierile actuale și, bineînțeles, aceasta ne privește și pe noi în mod direct. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Deocamdată se încheie aici dezbaterea noastră pentru că trebuie să trecem mai departe, să respectăm ordinea de zi. Văd că aveți de gând să introduceți un punct pe ordinea de zi suplimentar, însă vreau să vă aduc aminte de faptul că oricum suntem în întârziere. Deci, dacă vreți să uh, faceți un comentariu, vă rog să fiți foarte succint. Vreau să vă spun că ni s-a spus că vom primi un raport asupra legii mass media din Ungaria și, până la urmă, ni s-a spus că agenția nu se ocupă de problemele individuale ale statelor membre. Însă am dorit să vedem care este situația cu legislația mass media pentru uh, statele membre în general. Aceasta poate schimbă situația. Domnule Cerum. Într-adevăr, am primit o cerere din partea Parlamentului și am trimis un răspuns în care spunem că deocamdată, ținând cont de mandatul actual al agenției și de resursele noastre, nu e posibil să facem acest lucru. Am analizat cu foarte mare atenție această cerere pentru că, într-adevăr, ni s-a părut uh, o cerere foarte importantă din partea parlament Parlamentului, dar nu am reușit să vă dăm un alt răspuns. Președintele, Vă mulțumim, mulțumim reprezentanților Agenției pentru Drepturile Fundamentale, domnul Cerum și doamna Brent Scheris, pentru prezența lor aici. Așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră pe viitor și vom continua lucrările noastre. Now, we got some minutes delayed point number five concerning cu ceva întârziere trecem la punctul 5, acordul dintre UE și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre și cele două state, Islanda și Norvegia. Vom analiza proiectul de raport care a fost redactat de colegul nostru, domnul Rui Tavares, în calitate de raportor al Comisiei Libe. Vreau să vă reamintesc că în 2010 Parlamentul European și-a dat avizul conform pentru acest acord între UE și Japonia privind asistența juridică reciprocă în procedurile penale și acum avem de-a face cu un acord internațional care data aceasta se încheie cu Norvegia și Islanda. E vorba aici de procedura de predare și acesta ar trebui să se aplice între statele membre și Norvegia și Islanda, aplicând aceleași principii care se aplică și procedurii mandatului european de arestare. O procedură paralelă cu acest acord se referă la asistența juridică în procedurile penale. Comisia Europeană a prezentat un proiect de decizie a Consiliului pentru adoptarea formală a acestui acord, care, în conformitate cu articolul 218 al Tratatului de la Lisabona, implică și avizul conform al Parlamentului. Vom auzi acum prezentarea proiectului de raport de către domnul Tavares, raportor, și după aceea vom stabili termenul de depunere a amendamentelor. Domnul Tavares, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Norvegia și Islanda sunt uh, state din zona Schengen și deși Schengenul și mandatul de arestare european nu coincid, cazone, ele ar trebui să corespundă din punct de vedere a metodologiei și există interesul de a menține cele două lucruri în paralel. Ambele țări doresc să utilizeze mandatul de arestare european și să realizeze aceste proceduri de predare cu toate statele membre ale Uniunii Europene. Așa cum arată raportul meu, eu cred că nu există niciun motiv pentru a prezenta obiecții față de cererea făcută de aceste două state, și anume de a uh, utiliza aceste instrumente care există deja pentru statele membre. Ambele state au standarde foarte bune, un nivel uh, foarte înalt uh, în ceea ce privește tratamentul uh, aplicat uh, prizonierilor, în ceea ce privește sancțiunile și așa mai departe. Sunt partenerii noștri deja în multe alte domenii, în ceea ce privește libertatea, securitatea și justiția. Deci nu văd nicio piedică esențială pentru ca aceste state să uh, intervină și în procedura de predare în cadrul acestui acord. Există totuși câteva detalii de care trebuie să ținem cont. Atunci când vorbim despre procedurile penale, aceasta permite celor două părți să nu verifice uh, dubla incriminare pentru a merge mai departe cu procesul. În majoritatea cazurilor e vorba de delicte grave însă există și delicte mai speciale, în special atunci când e vorba de șederea prelungită a unui imigrant ilegal, atunci gravitatea delictului este foarte importantă. Dacă e vorba, de exemplu, de trafic cu ființe umane, atunci acesta este un delict foarte grav. Și atunci această verificare a dublei incriminări este necesară în funcție de gravitatea delictului. Și pentru anumiți cetățeni din Uniunea Europeană, aceasta ar putea prezenta și un anumit interes politic. Totuși, statele au dreptul de a nu face derogări de la această dublă verificare. Ținând cont de acest lucru și de avizele pe care le-am redactat de mai multe ori atunci când am discutat despre mandatul european, chiar la ultima plenară de la Strasburg, că acest mandat trebuie să fie evaluat, că ar trebui să fie îmbunătățit, că avem nevoie de un aviz expert pentru că acest mandat nu este încă perfect, și că avem nevoie de mai multe criterii referitoare la drepturile omului și că acesta trebuie însoțit și de alte drepturi, drepturile acuzatului, drepturile la traducere, cu care, despre care am vorbit deja anul trecut și așa mai departe. Știm deja că acest mandat european nu este un instrument perfect, însă este un instrument util și de aceea cred că nu avem niciun motiv pentru a prezenta obiecții față de prezența Islandei și a Norvegiei în cadrul acestui acord. În proiectul de raport pe care l-am redactat, cred că Parlamentul ar trebui să-și dea avizul conform pentru încheierea acestui acord. Termenul pentru amendamente este până pe 20 iunie dacă nu greșesc. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Foarte scurt și la obiect. Dacă dorește cineva să intervină, am înțeles că comisia nu dorește să facă acest lucru, nici președinția maghiară, atunci poate altcineva din sală dorește să facă un comentariu în legătură cu această prezentare a proiectului de raport pe care am auzit-o din partea domnului Tavares. Dacă nu, atunci nu ne rămâne decât să anunțăm termenul pentru prezentarea amendamentelor, care este pe 20 iunie. Și aici încheiem cu acest punct. Trecem la următorul punct, punctul 6. Acordul dintre UE și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registrul de nume al pasagerilor PNR, PNR de către transportatorii euro europeni, aer, de către transportatorii aerieni, mă scuzați, către Serviciul Vamal Australian. Aceasta este un uh, raport făcut de doamna Sofia Intveld. Este un proiect de recomandare, așa că vom da cuvântul raportorului doamna Intveld pentru a ne prezenta situația actuală și inițiativele pe care le-am putea lua la nivelul grupurilor politice în ceea ce privește acordul PNR și după aceea poate Comisia sau președinția sau alți membri vor dori să intervină. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că va fi un schimb de opinii foarte scurt, pentru că nu există niciun proiect de recomandare, însă asta nu înseamnă că nu există nimic de discutat. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu au urmărit îndeaproape această dezbatere, vreau să vă reamintesc că există un acord cu Australia care se aplică provizoriu privind transferul de date din registrul nume al pasagerilor. Uh, au existat uh, discuții și afirmații critice în ceea ce privește acest acord. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, trebuie să ne dăm acordul privind acest acord provizoriu cu Australia și, de asemenea, și față de cel cu Statele Unite și Canada. Și poate vă amintiți că anul trecut am uh, decis să amânăm sau să suspendăm votul și să um, ne oferim timp pentru a negocia un acord mai bun. Uniunea Europeană a negociat, s-a ajuns la o concluzie cu Australia. Am sperat că Consiliul va fi în poziția de a lua o decizie pornind de la rezultatele negociate săptămâna trecută, însă nu s-a întâmplat așa. Statele membre au uh, obiecții sau rezerve. Unele dintre ele se leagă la de esența, de conținutul uh, proiectului de acord, altele sunt de natură procedurală. Există anumite țări care au solicitat o clauză de opt-out um, pentru a avea o perioadă mai lungă de reflexie. Deci, Consiliul nu poate să, lua, să ia încă o decizie motiv pentru care nu putem face nici noi o recomandare. Asta nu înseamnă că nu facem nimic, pentru că raportorii din umbră și toți cei de la celelalte grupuri parlamentare colaborăm îndeaproape, nu numai referitor la acordul cu Australia, ci și la cel cu Statele Unite și Canada. Și de asemenea, privim cu atenție în continuare evoluțiile PNR-ului Uniunii Europene, pentru că sunt în strânsă legătură am căzut de acord asupra unui lucru și anume să înaintăm o întrebare orală cu dezbatere pentru plenara din iulie. Acest lucru ne va oferi șansa de a avea o dezbatere cu Comisia Europeană și să sperăm că și cu Consiliul. Președinția poloneză ne-a spus că va fi cât se poate de activă pe marginea acestei teme. Am discutat și cu raportorii din umbră și am căzut de acord asupra unui text comun uh, din motive procedurale, termene limită și așa mai departe, nu este posibil să înaintăm uh, această întrebare orală ca o întrebare orală libe, însă toate grupurile parlamentare au fost de acord să o înaintăm în comun, așa încât uh, vom avea în continuare dezbaterea promisă. Nu sunt sigură dacă ar trebui să spun ceva despre esența, despre substanța acordului, uh, pentru că am mai discutat despre acesta și până acum, însă dacă membrii consideră că este necesar acest lucru, vă rog să îmi transmită și atunci vom proceda în consecință. Intervenție fără microfon a președintelui. Comisia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Așteptăm dezbaterea din plenara din iulie. Mulțumesc. Now, the presidency or any other member... Dacă președinția sau altcineva din sală dorește să intervină față de această scurtă prezentare a acestui uh, proiect de recomandare care încă n-a fost elaborat, nu? Then we are proceeding surprisingly smooth în mod surprinzător, trecem uh, foarte rapid la următorul punct, punctul 7. Raportorul anual pentru 2010 al Autorității Europene pentru Protecția Datelor și situația actuală în domeniul protecției datelor. Vom uh, participa aici la prezentarea făcută de domnul Hastings, însă, așa cum uh, fusese prevăzută la orele 11, dânsul n-a venit încă, așa că aș propune să facem o pauză până când domnul Peter Hastings va veni aici la comisia noastră și atunci vom putea începe dezbaterea la acest punct. Cred că aceasta este soluția cea mai bună decât să trecem la următorul punct, la punctul 8, pentru că văd că domnul Raul Romeva, raportorul, care fusese programat la orele 11.30, nici dânsul nu este prezent. Așa că facem o pauză de o jumătate de oră. Vă mulțumesc! Let's take a break. Okay.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 Ă, nu au auzit aceste că facem pauză doar 15 minute. Deci haideți să suspendăm ședința până la 11, așa cum s-a prevăzut, pentru că până la urmă poate vor să participe și alții care vor veni la 11 special pentru a discuta pe marginea punctului respectiv. Bun, deci revenim la 11. Thank you, colleagues. Dragi colegi, bun venit din nou. We had this short recession, but now... Da. Am avut o scurtă pauză și acum vom relua lucrările. Este ora 11, de fapt 11 și ceva. Așa că vom reîncepe și uh, spunem în primul rând bun venit reprezentantului pentru Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor, domnul Peter Hastings, care este președintele acestei autorități europene pentru protecția datelor și, de asemenea, adjunctului său, domnul Giovanni Butarelli Bun venit și vom asculta în continuare prezentarea raportului anual pentru 2010, după care vom da cuvântul membrilor. Domnule Hastings, fără nicio altă întârziere, vă rog. Domnule președinte, mulțumesc pentru că mă oferiți această ocazie de a prezenta principalele linii directoare ale acestui raport în fața Comisiei Libe. Membrii comisiei au primit deja un uh, rezumat în format uh, PDF al acestui raport și așteptăm comentariile și întrebările dumneavoastră. Raportul ne arată că anul 2010 a fost un an dinamic, productiv pentru toată lumea, pentru autoritatea europeană și pentru protecția datelor în general. Și aceasta corespunde, practic, nevoii de a crește eforturile noastre pentru a asigura o protecție mai eficientă a vieții private și a datelor într-o lume în continuă schimbare. O lume care este din ce în ce mai globalizată, depinde de internet, și de tehnologiile de comunicare a informațiilor, incluzând aici chiar și informațiile de natură personală. Aceasta ne afectează pe noi toți și de aceea este atât de importantă pentru Uniunea Europeană și pentru activitățile administrației UE. Cercetările ne arată că două treimi din cetățenii europeni sunt îngrijorați sau foarte îngrijorați în legătură cu protecția datelor personale și a vieții private. În anumite state membre această cifră este și mai mare. În Marea Britanie, 92% din populație, după cum arată cercetarea anuală a Comisiei de Informații din Marea Britanie, este îngrijorată în legătură cu securitatea acestor date personale. Această cifră a crescut de-a lungul anilor și care acum a ajuns pe locul 2 ca principală îngrijorare în Marea Britanie. Cifre asemănătoare se regăsesc și în Germania și Austria. Această tendință generală a dependenței de tehnologia comunicațiilor și de internet reprezintă o adevărată provocare, însă reprezintă și oportunități pentru o protecție a datelor mai eficientă. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre impactul deosebit al Tratatului de la Lisabona, care a oferit un temei juridic puternic pentru protecția datelor în toate domeniile politicilor europene, incluzând aici și pe cele care aparțineau fostului prim pilon. Iată de ce protecția datelor este acum din ce în ce mai în centrul politicilor europene și, bineînțeles, Comisia Libe este conștientă de acest lucru. În al doilea rând, Aș putea menționa aici revizuirea cadrului legal pentru protecția datelor. Comisia pregătește o propunere pentru un cadru modern, iar Consiliul și Parlamentul sunt pe cale să dea, pentru că există un vot în acest sens săptămâna aceasta, susținerea uh, sa inițială. O revizuire care a fost în centrul atenției atât la nivelul UE cât și la nivel internațional. Din punctul meu de vedere, este absolut important ca și Comisia să vină cu o propunere ambițioasă care să țină cont de așteptările înalte create de către vicepreședintele Reding. Mai mult, ar trebui să fie vorba de o propunere care să ofere bazele pentru o protecție mai eficientă a datelor personale pentru viitoarea societate a informației 2015-2020 și dincolo de această dată. În al treilea rând, protecția datelor reprezintă un, che- un rol cheie în programul de la Stockholm și în agenda digitală. De asemenea, în agenda pentru o creștere economică inteligentă și durabilă și pentru agenda Europa 2020. Protecția datelor este în centrul atenției și la nivel global de exemplu, în cadrul activităților OCDE există inițiative de asemenea în Statele Unite și declarația finală a G8 din luna mai, unde se vorbește de o protecție eficientă a datelor personale, a vieții private și a datelor de pe internet, acestea fiind esențiale pentru a câștiga încrederea utilizatorilor. Considerăm că toate aceste lucruri vor oferi o adevărată posibilitate de a crea o protecție eficientă, dacă știm să le utilizăm așa cum trebuie. Și am să mă întorc acum la activitățile autorității europene pe anul 2010. În domeniul supervizării, în afară de o serie de activități, am adoptat o, un document de politică important, monitorizarea și asigurarea implementării protecției datelor. Această politică re, reflectă o adevărată schimbare de mentalitate în ceea ce privește implementarea regulamentelor. Până anul trecut am preferat să elaborăm recomandări decât să facem avertizări sau să dăm ordine care să fie obligatorii din punct de vedere legal. Însă după 5 ani de activitate, considerăm că a venit momentul să avem o atitudine mai proactivă, în special atunci când există cazuri de încălcare a protecției datelor în mod voit sau explicit. O nouă politică care introduce un set de criterii care să aibă o atitudine proactivă și să asigure o implementare transparentă a legislației. În același timp, Domeniul de aplicare pentru autoritatea europeană este în creștere. De la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, regulamentul 45 din 2001 se aplică nu doar atunci când instituțiile sau organizațiile comunitare acționează în cadrul legislației comunitare, ci se aplică tuturor instituțiilor și organizațiilor comunitare, chiar și în acele domenii care sunt în afara legislației comunitare, cu excepția cazurilor în care legislația comunitară arată în mod special că lucrurile nu se aplică în acest fel. Aceasta implică anumite schimbări pentru activitatea noastră, schimbări care sunt analizate cu atenție și, bineînțeles, suntem în permanent contact cu autoritățile implicate. Vreau să vorbesc și despre rețeaua de birouri ale autorității europene. E vorba de 50 de instituții care reprezintă o resursă deosebit de importantă. În octombrie, această rețea a elaborat un document pentru standardele necesare pentru protecția datelor. Document care a fost susținut de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. În domeniul consultării ne-am implicat în mai multe domenii. În primul rând, modernizarea cadrului legal european de protecție a datelor. De mai multe ori și chiar și astăzi am avut proiecte ambițioase pentru a dezvolta un cadru legal modern, global, care să acopere toate politicile europene pentru a asigura o protecție a datelor eficientă în practică. Acest lucru s-a văzut și în avizul publicat în ianuarie anul acesta pe care, fără îndoială, l-ați văzut și l-ați uh, inclus în dezbaterile dumneavoastră. În al doilea rând, agenda digitală și programul de la Stockholm reprezintă două programe cheie cu semnificație deosebită pentru protecția datelor. Le urmărim îndeaproape în cadrul consultărilor noastre. Acestea demonstrează în mod clar că protecția datelor este un element crucial, reprezentând legitimitate și eficiență în ambele sensuri. Aș vrea să vă spun de asemenea că anul trecut am avut un număr record, 19 avize legislative în mai multe domenii, incluzând, de exemplu, agenda de securitate internă UE, lupta împotriva terorismului, abordare globală în ceea ce privește datele PNR cu țările terțe, diverse acțiuni în domeniul securității și justiției și acordul ACTA. Toate acestea sunt elemente care au fost și vor fi în continuare pe agenda dumneavoastră. Toate aceste avize sunt disponibile pe pagina noastră de internet. Există subiecte care sunt supuse consultării și care sunt și ele disponibile pe pagina noastră web și avem 70 de subiecte relevante, dintre care 34 sunt subiecte prioritare. Avem un sistem de monitorizare cu culori uh, roșu, galben și verde pe care îl puteți vedea pe internet. Le urmărim îndeaproape, ținând cont și de opinia publică. Deci numărul avizelor legislative va crește în continuare pe viitor. De altfel, am depășit deja limita de anul trecut și aceasta că suntem doar la jumătatea anului. Suntem foarte mulțumiți de atenția acordată avizelor noastre de către Comisie, Consiliu și Parlament. Chiar și avizele cele mai critice ale autorității europene au fost primite bine de celelalte instituții. Aș vrea să menționez acum și rolul nostru în mai multe cauze penale. Anul trecut, cauza uh, Comisiei împotriva uh, Republicii Germane, cazul 518 din 2007. Acolo am subliniat importanța unei autorități de protecție a datelor absolut independente, ținând cont de standardele stabilite de autoritatea europeană. Curtea a interpretat articolul 20, 281 în ceea ce privește protecția datelor și în același timp nevoia de independență stabilită în articolul 16 în Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Iar sentința va avea un impact deosebit pentru a crea un nou cadru legal și sper că acest lucru să ducă la precizări ulterioare. Menționez acest lucru și în contextul raportului pentru Agenția pentru Drepturile Fundamentale, care v-a fost uh, prezentat chiar în această dimineață. Acolo se vorbește și de rolul autorităților de protecție a datelor în statele membre. Există deficiențe care sunt descrise în acest raport și pentru care e nevoie de o mai mare armonizare a resurselor, a competențelor autorităților naționale, pentru a avea un uh, teren de joc egal pentru toate părțile implicate. Dacă vorbim despre cooperare, am lucrat cu colegii la nivel național în Comitetul pentru Articolul 29, iar autoritatea europeană și-a centrat atenția asupra chestiunilor cele mai strategice, printre care interpretarea elementelor cheie ale directivei și revizuirea cadrului legal al UE. O muncă deosebită am făcut și în ceea ce privește coordonarea supervizării sistemului Eurodac. Responsabilitatea este împărțită cu colegii de la nivel național, dar acest model se aplică și sistemului de informații vamale. Și acesta va fi monitorizat și în sistemul de informații pentru vize și de asemenea în sistemul Schengen atunci când ele vor intra în funcțiune. Experiența noastră cu Eurodac este de aceea foarte utilă într-un sens mai larg. Aș vrea acum să-l rog pe adjunctul meu, domnul Giovanni Butarelli, să ne arate mai multe detalii și să vorbească despre principalele noastre priorități pe viitor. Iar după aceste comentarii, aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră și contextul și referitoare la contextul acestui raport. Vă mulțumesc, domnule Butareli, vă rog. Man, uh, dear... Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai acestei comisii. Raportul nostru din 2010 acoperă șase uh, zone foarte importante și uh, cinci ani ai mandatului nostru. După cum puteți vedea din uh, capitolul 8 din uh, mai multe anexe, rolul nostru în calitate de uh, gardian al protecției date, al datelor uh, personale se înscrie într-un proces început mai de demult. Suntem foarte mândri să spunem în prezent că implementarea regulamentului de către instituțiile europene și de către organismele sale a fost monitorizată sistematic prin uh, colectarea datelor și urmărirea unor indicatori de performanță. S-a făcut un exercițiu de monitorizare care a fost lansat în uh, primăvara 2009 și de atunci am monitorizat cu atenție implementarea regulamentelor privind protecția datelor. Uh, documentele privind monitorizarea și conformitatea exprimă diversele niveluri de implementare și subliniază uh, obiectivele pentru acțiunea viitoare. Prin acest document exprimăm uh, faptul că instituțiile trebuie să fie responsabile pentru recomandările pe care le fac. Trebuie să, trebuie să fie responsabile pentru implementarea deplină a acestora și trebuie să ne demonstreze nouă că au uh, procedat în consecință. Fiecare instituție sau organism care nu urmează recomandările noastre uh, riscă mm, anumite sancțiuni. Majoritatea instituțiilor au urmat cu loialitate recomandările noastre și până în prezent nu a fost nevoie să se ia decizii formale modul în care am procedat uh, ne-a dus la concluzia că putem să fim îngrijorați de nivelul de conformitate al anumitor instituții, în principal al unor agenții. Exercițiile de monitorizare ne-au uh, dus și în vizită uh, la fața locului, unde am făcut anumite inspecții. Verificările ex ante sunt foarte importante pentru noi în contextul supervizării. În 2009 am uh, adoptat 55 uh, avize prior check și um, multe alte avize eh, importante pentru activitatea noastră. În ceea ce privește procedurile standard administrative, precum evaluarea personalului, recrutarea și promovările, am uh, procedat la fel. În 2009 s-a înregistrat, s-a observat o descreștere a acestor proceduri, de aceea la Iată că am ajuns la sfârșitul uh, acestor verificări ex prior, ex ante și încercăm să ne eficientizăm activitatea. Descreșterea este compensată și de o creștere a uh, cazurilor încheiate, 137, pentru că am accentuat în mod particular follow-up-ul uh, recomandărilor adoptate în anii trecuți am continuat să dezvoltăm și alte forme de supraveghere, precum uh, modul de abordare al plângerilor, uh, amenziile, uh, adoptarea de linii directoare tematice. Complexitatea plângerilor și a contestațiilor a crescut în anul 2010, cu toate că numărul acestora a scăzut ușor cu 15%. În anul 2010 am primit doar 94 de plângeri, majoritatea uh, referitoare la acces și la uh, ștergerea anumitor date. Cam două treimi dintre acestea au fost uh, inadmisibile, 11 din cele 25 admisibile să nu uh, s-a constatat că a existat o neconformitate cu protecția datelor și s-au uh, făcut uh, recomandări uh, controlorilor, controlorilor de date. În ceea ce privește liniile directoare orizontale, procedurile disciplinare și uh, supravegherea, uh, dorința noastră a fost să armonizăm bunele practici și să facilităm conformitatea cu regulamentul 45 uh, per 2001. Și trebuie să spunem că s-au înregistrat progrese remarcabile în cele mai multe instituții și organisme. Am uh, progresat și în domeniul consultării și al măsurilor administrative și de asemenea am transmis o scrisoare tuturor directorilor de instituții și a, de agenții, subliniind uh, ideea că standardele actualizate uh, pentru protecția datelor sunt foarte importante și că ele trebuie să fie implementate. De asemenea că conformitatea cu protecția datelor trebuie să fie respectată respectată. În ceea ce privește politica noastră de consultare, s-a menționat un număr de 19 avize legislative și de 17 uh, uh, comentarii referitoare la diferite subiecte. S-a acordat o atenție specială activităților legate de uh, agenda digitală și de programul de la Stockholm. Interfața între spațiul privat și tehnologia a reprezentat de asemenea un aspect unde am dorit să intervenim, mai ales ținând cont de inițiativele referitoare la internet, revizuirea anumitor directive, și regulamentele uh, din domeniu. Nu este cazul să mai intrăm în detaliu în ceea ce privește diversele avize pe marginea unor subiecte care reprezintă puncte de discuție în, pe ordinea de zi a dumneavoastră în fiecare zi. Uh, informații despre piața internă, sistemele aferente, DFDP, toate acestea sunt subiecte asupra cărora ne aplecăm. Important este modul de implementare la nivel național. Ne interesează interpretarea anumitor provizii, pro, pro, prevederi cheie. Uh, modul în care s-a făcut acest lucru a contribuit la um, activitatea um, agenților de supraveghere. La instituția noastră, în anul 2010, a existat o creștere remarcabilă uh, a personalului. De aceea vom proceda la o reorganizare internă, vom modifica procedurile interne și implementarea bugetară. Secretariatul nostru s-a reorganizat pentru a clarifica mai bine responsabilitățile și pentru a arăta o executare mai clară a diferitelor sarcini și uh, regulamente. Uh, după cum puteți vedea, uh, pe website-ul nostru am prezentat uh, noua organigramă. De asemenea, am îmbunătățit, îmbunătățit eficiența uh, instrumentelor noastre de comunicare. Am introdus germana ca o a treia limbă de comunicare, pe lângă engleză și franceză, în comunicatele noastre de presă și în orice acțiune de comunicare. Câteva cuvinte în ceea ce privește prioritățile noastre pentru 2011 revizuirea um, păstrării um, datelor personale uh, este foarte importantă pentru noi. Comisia a transmis un raport de evaluare, iar în avizul uh, corespunzător uh, se spune că această directivă nu îndeplinește încă toate criteriile care sunt impuse protecției datelor personale. Așteptăm să se uh, progreseze pe această direcție, să se evalueze necesitățile și să se ofere proporționalitatea dorită. Vom monitoriza în continuare implementarea informațiilor și a componentelor IT uh, în contextul strategiei 2020, toate prevăzute în agenda digitală. De asemenea, ne vom concentra asupra altor inițiative uh, în domeniul transporturilor și al schimbului de date la scară largă. De asemenea, dorim să sporim conștientizarea, să uh, investim timp și resurse, să facem recomandări în ceea ce privește măsurile de protecție a datelor, inclusiv uh, linii directoare pentru seminarii interactive și workshopuri. Acestea fiind spuse, mm, încheierea acestor uh, verificări ex ante, ne vom concentra în, continu- în continuare asupra consecințelor, le vom analiza pe acestea, vom iniția noi procese, pentru că trebuie să ne asigurăm că principiile responsabilității sunt uh, implementate în mod corespunzător de către administrațiile Uniunii Europene. Și vom monitoriza în continuare implementarea regulilor de protecție a datelor uh, la instituțiile europene și la organismele Uniunii Europene. Vom uh, iniția exerciții de monitorizare și vom face o monitorizare țintită în anumite situații. În concluzie, credem că uh, ne-am asigurat că rolul unei autorități de supraveghere independente a fost uh, dat și va fi și în viitor. Sperăm că acest lucru se va întâmpla în toate domeniile principale de activitate și că organizația noastră um, are o activitate corespunzătoare. Vrem să mulțumim instituțiilor europene și mai ales acestei comisii care ne-a susținut activitatea și am vrea să uh, mulțumim în mod special membrilor uh, noștri, personalului nostru care a ne-a susținut. Mulțumesc domnului Butareli pentru prezentarea raportului anual privind uh, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Acum dau cuvântul uh, domnului Diaz de Mera pentru a adresa întrebări uh, celor doi oratori. Mr. Diaz de Mera. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Darle al señor Hastin sobre dos cuestiones que relaciono. Aș dori să vă pun două întrebări. La pagina 59 se vorbește despre programul de eh, finanțare a terorismului. Se vorbește despre Europol, care, supunându-se deciziei Consiliului și vom elabora un nou regulament. Există instrumente pentru uh, combaterea răpirilor și acestea intră sub autoritatea comună de control cu referire la transferul de date și la protecția datelor. Întrebarea este dacă prin hotărârea Consiliului se este garantată în mod suficient garanția suverenității statului în cadrul Europol sau dacă este necesară elaborarea unui nou regulament care să conțină mecanisme care să, co- să apere mai bine confidențialitatea și securitatea datelor. Vă mulțumesc! Doamna Weber, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să-l felicit pe domnul Hastings și pe domnul Butarelli pentru activitatea pe care o au de ceva timp și, de asemenea, pentru prezentarea de astăzi. Cred că am putea spune că dumneavoastră și instituția dumneavoastră sunteți probabil printre favoriții acestui Parlament, fără îndoială ai comisiei noastre, dacă nu chiar singura instituție favorită pentru că de câte ori am avut nevoie de clarificarea unor lucruri, ne-am putut adresa dumneavoastră pentru a înțelege cum se procedăm. Și aceasta nu doar pentru că aveți o abordare juridică, ci și pentru că e important cum se analizează o chestiune legislativă cu o anumită deschidere de minte pentru a asigura această protecție a datelor. Dumneavoastră ați fost implicați în multe dosare din activitatea noastră, aproape în toate, aș spune. Plecând de la avizul pe care l-ați redactat în cazul Frontex, care mi se pare similar cu ceea ce ne așteaptă acum cu Eurodacul și implementarea datelor Eurodac, de asemenea, acorduri internaționale, PNR-ul cu Statele Unite, care acum trebuie adoptat la Parlament și, de asemenea, în multe alte dosare, blocarea accesului la paginile internet și așa mai departe. Întrebarea mea este următoare. Ținând cont de faptul că multe dintre aceste directive, reformări, revizuiri și așa mai departe depind până la urmă de decizia Consiliului. Parlamentul este pe de o parte colegiuitor, dar există și Consiliul pe cealaltă parte. Și atunci, care este strategia dumneavoastră pentru a convinge Consiliul că ar trebui să țină cont și de punctul dumneavoastră de vedere și, practic, ceea ce spuneți dumneavoastră este mai degrabă de partea Parlamentului, știm cu toții. Deci, cum aveți de gând să faceți? Pentru că toate aceste chestiuni pe care le-am menționat sunt uh, din nou pe masa de lucru a noastră a tuturor. Mulțumesc, domnul Albrecht. Ja, Dank, Herr Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și uh, dumneavoastră, domnule Hastings și domnului Butarelli pentru prezentarea susținută Cred că mm, meritați recunoaștere din partea dumneavoastră, așa cum a spus și doamna Weber înainte, și raportul dumneavoastră ne arată că în multe domenii acest lucru este cât se poate de justificat. Am o întrebare concretă, un punct concret, pentru că înainte nu s-a discutat uh, foarte în detaliu despre PNR, Citesc uh, în raportul dumneavoastră că, în special, uh, chestiunea care vizează analiza de risc și profilingul uh, reprezintă un punct problematic. Și pe mine mă interesează, din acest punct de vedere, dacă există variante de soluții pentru a aborda aceste puncte problematice, pentru a se realiza o analiză a PNR și acest lucru este valabil uh, și uh, pentru acordul cu Statele Unite, cât și pentru cel cu Australia, pentru că până la urmă această analiză este un punct central pentru încheierea acestor acorduri. Se uh, face o analiză uh, la centru uh, în ceea ce privește aceste profiluri. Și această analiză nu este legată de anumite suspiciuni, de anumite dovezi individuale, ci se bazează pe foarte multe informații. Și aș vrea să știu dacă, referitor la acest lucru, aveți idei sau informații care să ne facă să mergem mai departe sau care să ducă la o definiție mai clară. Vă mulțumesc. Thank you. Now, Mr. Voss. Mulțumesc, domnul Voss. Domnul Voss. Mulțumesc, am și eu mai multe întrebări, ceva mai succinte. Pe de o parte, uh, suntem pe cale de a prelucra și de a revizui directiva privind protecția datelor și un punct vizează aplicarea în interiorul Uniunii Europene. situația cu online și offline devine oarecum complicată în ceea ce privește protecția datelor și eu cred că regulile clare sunt cât se poate de necesare din, după aprecierea dumneavoastră, vedeți uh, vreo posibilitate astfel încât uh, dreptul privind uh, protecția datelor să fie aplicat în același fel peste tot în Uniunea Europeană sau vor exista mereu diferențe așa cum se întâmplă și în prezent. Pentru că mie mi se pare foarte important ca pe viitor să avem niște reguli care să fie aplicate unitar. Un al doilea punct în uh, țara mea natală, în Germania, am impresia că protecția datelor este oarecum exagerată. Exagerată în sensul că, între timp, uh, ne gândim și la uh, protecția datelor anonime. Deci nu mai vorbim de datele personale, ci de cele anonime acum. Și nu știu dacă într-un... Noi ne băgăm oarecum într-un regulament în care dispar granițele și nu se poate ajunge cumva la o confuzie în rândul cetățenilor dacă se suprareglementează anumite lucruri. Pentru că, sigur, acum exagerez, dar a, vom face la un moment dat uh, niște date niște reguli de protecție a datelor pentru cei care sunt stângaci, respectiv pentru dreptaci. Um, nu cred că trebuie să ajungem așa de departe. Cred că trebuie să nu părăsim un nivel cât se poate de clar. Pe de altă parte, protecția datelor și siguranța sunt mereu un subiect de discuție și aș vrea o evaluare, o apreciere și în acest sens și mai ales uh, în ceea ce privește raportul între cele două dimensiuni, pentru că în lumea digitală în care trăim, uh, datele trebuie să sporească siguranța și întrebarea este în ce măsură se poate realiza acest lucru sau dacă v-ați gândit la asta până acum. Și în ceea ce privește programul TFTP, pe care l-ați descris, unde uh, transmitem foarte multe date mai departe. Poate ar fi consecvent să spunem că europenii ar trebui să dezvolte un program propriu prin care să fie capabil să răspundă solicitărilor individuale prin transferuri individuale de date. Danke. Mrs. Intervelde. Uh, thank you, Chair. I... Doamna Intveld, Domnule președinte, mă alătur și eu celor care au mulțumit autorității europene pentru protecția datelor și v-au lăudat pentru că, într-adevăr, considerăm că uh, faceți un lucru excelent și ați reușit să modelați această instituție în ultimii ani cu mare succes. Aceasta este o adevărată valoare adăugată acum a Uniunii Europene. Am o întrebare foarte simplă pentru dumneavoastră. Deseori sunteți consultați de către comisie în cadrul pregătirii unor propuneri legislative. Vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumiți cu felul în care Comisia ține cont de recomandările dumneavoastră. Și aș vrea să ne prezentați un caz concret, evaluarea mm, directivei pentru uh, reținerea datelor. Mulțumesc, domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu colegilor pentru a mulțumi și pentru a felicita autoritatea europeană pentru munca sa deosebită și pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o cu Parlamentul și în special cu Comisia noastră. Pot să vă spun din propria experiență că am avut mult de câștigat de pe urma cooperării cu biroul dumneavoastră în cazul Frontex. Este prima oară când am, ne-am gândit la extinderea competențelor acestei agenții, o agenție de implementare a legislației în europeană pentru procesarea datelor personale. Agenția, practic, primește foarte multe date în cadrul misiunilor care sunt plătite de contribuabilul europeni, dar până acum n-a fost în stare să le și proceseze aceste date pentru că nu exista un regulament adecvat. Însă în urma cooperării cu dumneavoastră am reușit în sfârșit, să formulăm acele prevederi care au fost susținute pe larg la comisia noastră și care reprezintă un punct de plecare foarte bun. Și aici ajung la întrebarea mea. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit la posibilitatea utilizării acestui model și pentru alte agenții de implementare, în special în ceea ce privește cooperarea dintre ele. Deci să permitem acestor agenții să comunice între ele, să împartă informații la nivel european cu condiția să facă acest lucru respectând cu strictețe legislația. Legislație care a fost deja într-o oarecare măsură formulată de dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Flotră! Mulțumesc, domnule președinte! Mă asociez felicitărilor care au fost adresate pentru că avizele dumneavoastră sunt pline de autoritate și de, au devenit aproape litere de Evanghelie, ca să spun așa. Deci vă ascultăm cu mare atenție toate aceste avize pentru că ați dat dovadă de profesionalism, de fiabilitate hotărătoare în activitatea noastră. Aș dori să revin la Frontex. Așa cum a spus domnul Busutil, raportorul nostru, ați contribuit mult la elaborarea amendamentelor în această privință. Mă refer la anchetele pe care le faceți asupra organismelor Uniunii Europene de două ori în legătură cu frontiera turcească. Eh, am constatat că Frontex eh, folosea datele personale. Deci era vorba de frontiera între Turcia și Grecia. Eh, toți cei care traversează această frontieră completează formulare cu datele personale într-un ziar bulgar se spune că există 15 experți ai Frontex care identifică imigranții și uh, sprijină autoritățile italiene. Mă întreb dacă este uh, suficient ca aceste identificări să fie făcute în, uh, pentru autoritățile naționale și întrebarea mea este foarte importantă. În ce măsură este angajată responsabilitatea Frontex când lucrează în numele statelor terțe? Mulțumesc! Doamna Latford, mulțumesc, domnule președinte. Nu voi uh, repeta ceea ce a spus doamna Flotră, pentru că Însă sunt uh, de acord cu ceea ce a spus, pentru că, da, într-adevăr, uh, noi apreciem foarte mult uh, activitatea Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Um, întrebarea pe care am dorit să o adresez se plasează în contextul managementului informațiilor. Aș vrea să știu dacă autoritatea preia o parte dintr-un anumit rol și anume de a învizaja oportunitățile pentru statele membre ale Uniunii Europene de a explora datele, uh, sursele de date existente mai degrabă decât să colecteze noi date. Să vă dau un exemplu concret uh, referitor la PNR UE. există aici o presiune de creare a unui PNR și a unui sistem de colectare uh, intracomunitar pentru PNR. Dacă nu putem să colectăm date uh, intracomunitar pentru PNR, vor exista anumite uh, divergențe. În loc să vină datele direct uh, din uh, America de Sud sau către Londra sau în cazul unei călătorii America de Sud Londra, uh, se poate face o călătorie prin Frankfurt și apoi uh, să se uh, ia un zbor intern. Iar sugestia mea este că trebuie să existe o cooperare între englezi și germani astfel încât să se folosească informațiile de la zborurile externe către țări terțe decât să se colecteze noi date intracomunitari. Acesta este doar un exemplu printre multe altele. Și mă întreb dacă în activitatea dumneavoastră și pentru a obține o proporționalitate mai bună, ă, nu sunteți de părere că ar fi mai bine ca, în loc să se introducă noi măsuri, Poate dacă ar exista o cooperare mai bună, s-ar putea împărtăși mai bine datele care deja există. Sigur că vorbim aici despre accesul la informațiile deja existente, însă, cel puțin, nu ar trebui să mai colectați noi date, lucru care implică o dimensiune oarecum problematică. Thank you, Frau Ernst. Mulțumesc, doamna Ernst. Vielen Dank. Ja, auch seitens der GUNGL möchten wir uns natürlich Mulțumesc și noi dorim să vă uh, mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Am colaborat adesea cu dumneavoastră vis-a-vis -vis de multe chestiuni pe care le-am abordat. Um, am uh, colaborat cu noastră în ceea ce privește chestionarul pentru asistenți, uh, ne-ați susținut întotdeauna, chiar dacă nu întotdeauna acțiunile noastre au fost încurunate de succes. Acestea fiind spuse, aș dori să mai abordez trei elemente. În primul rând, normele uh, privind uh, protecția datelor și al uh, cel, autorităților care se ocupă de protecția datelor. Toate aceste lucruri au fost accentuate foarte puternic în studiul dumneavoastră. Poate puteți să ne mai spuneți încă o dată, pe scurt, care sunt cele mai importante elemente pentru dumneavoastră în acest context? Ce ar trebui să mai fie implementat? Ce lipsește? În al doilea rând, SWIFT și PNR. Acestea sunt uh, foarte importante pentru noi în acest moment. Poate puteți să ne mai spuneți cu mai multe detalii cum stau lucrurile în acest domeniu, pentru că pericolul unui profiling este foarte, foarte mare. Și ați făcut referire la acest lucru în raportul dumneavoastră. Cum apreciați întreaga problematică a acestor date SWIFT și PNR? cum putem să combatem uh, acest profiling. Și în al treilea rând, vorbim aici de scanerele corporale și de protecția noastră și aș vrea să știu în ce condiții considerați că protecția datelor este dată în cazul acestor scanere corporale. Mulțumesc, mai avem câteva minute pentru a asculta răspunsurile domnului Hastings și domnului Butarelli. Au, ați adresat multe întrebări și sunt convins că vor face un efort pentru a sintetiza și a da un răspuns global la cele mai importante întrebări adresate. Mulțumesc mai întâi pentru feedback-ul pozitiv îl vom transmite și personalului nostru. Voi încerca să răspund la cât mai multe întrebări. Am auzit care sunt mesajele dumneavoastră și le apreciem și uh, le vom folosi. Doamnă Diaz de Meres, relația cu Europolul. Aceasta este o zonă în care tratatul de la Lisabona are efect. Și în același timp există o autoritate de supraveghere specifică care se concentrează pe datele poliției. În prezent lucrăm la un aranjament în care autoritatea noastră se va concentra asupra datelor uh, de personal și vom colabora îndeaproape. Asta înseamnă că monitorizarea TFDP va aloca un spațiu și uh, datelor de la poliție Ați întrebat dacă decizia Consiliului privind Europolul și cadrul legislativ sunt satisfăcătoare. Aș spune că amândouă prezintă câteva deficiențe. Decizia Europol a fost adoptată înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, deci va urma o revizuire și ar trebui să ne folosind aceasta pentru a acoperi anumite deficiențe. Cadrul legislativ cu siguranță nu este adecvat și va fi o parte integrantă a revizuirii generale. Doamna Weber a, s-a referit la strategia de a convinge Consiliul, în esență. Aceasta începe cu o analiză clară și cu stabilirea unui punct de vedere clar, și anume că avem nevoie de dovezi ale proporționalității, legitimității, trebuie să avem suficiente investigații și trebuie să vedem care ar putea să fie alternativele. Acest lucru este important în contextul păstrării datelor uh, și a discuției care se Uh, poartă în jurul acestui subiect. În mod sistematic, noi suntem în legătură, noi ținem legătura cu președințiile care vor urma, deci discutăm acum cu președinția poloneză și observă că ei sunt cât se poate de implicați în acest subiect. Ei doresc ca autoritatea noastră să fie implicată în dosarele dificile, cum ar fi PNR-ul, păstrarea datelor, uh, Uh, chestiuni care vizează negocierile cu Statele Unite, însă păstrăm o oarecare distanță, dar încercăm să îi ajutăm să aibă o perspectivă critică și să vină cu alternative. Nu suntem atât de negativi în ceea ce privește modul de uh, a progresa, pentru că nu este un ritm foarte alert, dar mergem pe direcția cea bună, inclusiv în ceea ce privește PNR. Pentru că aceasta a fost întrebarea domnului Albrecht acum. Profilul uh, de risc. Aceasta este o parte foarte importantă, profilingul. Însă trebuie să înțelegem de ce este propusă această schemă PNR. Și dacă acest lucru nu este suficient de clar, atunci ne confruntăm cu o problemă în propunere și în uh, măsurarea proporționalității. O problemă în ceea ce privește oferirea de garanții. Deci, acest lucru trebuie să fie subliniat cât se poate de clar risk profiling-ul poate să fie ceva inocent sau să prezinte foarte multe probleme. Doctorii fac un profil, o diagnoză a pacienților în funcție de ceea ce constată. Sigur că este o zonă în care riscurile sunt foarte înalte și consecințele ar putea să fie foarte dramatice. În primul rând, trebuie să subliniem care ce este acest risk profiling cu adevărat, pentru că cuvântul risk profiling este evitat de multe ori, dar despre același lucru vorbim întotdeauna. Și după ce am clarificat ce înseamnă, putem să oferim garanții care uh, aduc uh, la și autoritățile de supraveghere și pasagerii într-o poziție în care să poată, să poată cădea de acord. Nu trebuie investit în mecanisme care sunt uh, inutile. Deci mai avem de lucrat pe această direcție. Domnule Vos, uh, da, ați adresat mai multe întrebări. Cum să mergem într-o direcție către mai multă unitate? Această Uniunea Europeană reprezintă unitatea în diversitate, armonia în diversitate. Ideea este să nu ne distanțăm foarte puternic de la această idee, pentru că diversitatea este importantă. Deci trebuie să progresăm pentru a avea o diversitate utilă, pentru că diversitatea inutilă nu ne ajută cu nimic. Este o chestiune care vizează și instrumentariul, dar și substanța propunerii comisiei. Iar punctul meu de vedere este că avem nevoie de o platformă clară pentru a progresa, iar raportul dumneavoastră vine în adivinarea acestei idei și întrebarea va fi în ce zone trebuie să oferim mai multă diversitate. Dar când uh, introducem diversitatea, introducem automat și complicații de uh, aplicabilitate a legilor, de implementare, executare. Deci este foarte important și cam aceasta va fi abordarea noastră generală. Protecția datelor supraestimată, exagerată, da, poate câteodată așa este, recunosc, iar abordarea noastră este să fim cât se poate de realiști în ceea ce privește protecția datelor. Protecția datelor trebuie să fie aplicată și nu supraestimată. Protecția datelor anonime. Nu știu dacă este așa o problemă, pentru că există această discuție despre risk profiling și tocmai în acest context trebuie să introducem anumite mecanisme care se bazează pe analize și sisteme de analize pe care le dezvoltăm. Deci, întrebarea este dacă uh, extindem acest domeniu de aplicare al protecției datelor. Nu, dar vrem să definim clar care este limita protecției datelor personale. Care ar trebui să fie aceasta? Și linia pe care am trasat-o până acum este una bună. Nu vrem nici să o reducem, nici să o depășim. Vrem să încurajăm realismul și aplicarea acestor reguli. Avem uh, nevoie și de siguranță și de protecția datelor și dacă avem și securitate și protecția datelor, atunci cu adevărat venim în întâmpinarea cetățenilor noștri și a cerințelor lor. Ele trebuie îndeplinite în același timp. Iar problema cu TFTP în ceea ce privește securitatea și protecția datelor um, este una um, controversată. Într-adevăr, există anumite deficiențe. Vom merge pe direcția TFTP european? Nu putem spune încă. Însă, programul Uniunii Europene, TFTP, dacă acesta va fi o parte a soluției, atunci noi vom fi pregătiți să o implementăm. Însă, nu s-a hotărât încă acest lucru. Consultările informale. Noi suntem mulțumiți de gradul în care Comisia ne implică și în uh, avizele oficiale, subliniem ce trebuie să mai fie îmbunătățit. În ceea ce privește păstrarea datelor, pentru că asta a fost întrebarea dumneavoastră, rolul nostru este de a fi foarte critici și de a încuraja Comisia să vină cu o evaluare echilibrată. Aceasta este acum în fața noastră, cred că problema este clară. Noi vom continua să fim critici în continuare și să ajungem în final la o soluție bună. Sunt uh, bucuros să aud uh, modul în care domnul Busutil evaluează experiența și colaborarea cu Frontex nu ar trebui să... Nu știu dacă asta este soluția pentru tot ce va veni acum, nu trebuie să facem copy-paste, dar schimbul de date între autoritățile de implementare a legilor este foarte importantă. Îmi cer scuze, nu știu dacă voi reuși să răspund într totul la întrebările doamnei Flotr, în ceea ce privește uh, întrebarea doamnei Latford, uh, rolul autorității noastre, noi am uh, cooperat cu președinția suedeză pentru a dezvolta metodologia. Observăm modul în care se aplică aceasta și punem întrebări referitor la acest lucru. Ați analizat alternativele? Care sunt alternativele? Și dacă nu s-a făcut acest lucru, putem sublinia anumite alternative. Uh, Însă noi nu vrem să vindem alternative, ci să încurajăm Comisia să facă acest lucru. Și sunt convins că și Parlamentul va insista ca aceste alternative să fie prezentate. În fine, doamna Ernst, independența este atât de importantă iar curtea formulează acest lucru foarte clar, pentru că Autoritatea pentru Protecția Datelor trebuie să fie capabilă să își desfășoare activitatea onest, corect și echilibrat. Nu ar trebui să facă parte din agenda altcuiva, nu ar trebui să fie supravegheată din perspectiva eficienței, ci ar trebui să poată avea o activitate corectă, fair și uh, echilibrată. Și acest lucru ar trebui să fie valabil în toate statele membre, pentru că altfel colaborarea nu poate să fie uh, bună. În ceea ce privește uh, datele, PNR, SWIFT, um, sigur că analizele de risc sunt foarte importante, iar în ceea ce privește scannerele corporale, sigur, aceasta este o zonă unde um, am fost oarecum rezervat și nu s-a dorit luarea unei decizii într-o etapă timpurie. Observăm cum evoluează tehnologia, avem acum o tehnologie ceva mai bună, mai adecvată, observăm că există soluții tehnologice care fac parte din uh, această abordare, să sperăm că vor fi folosite în mod adecvat și că vom avea o poziție, un punct de vedere mai bun acum, pentru că uh, scanele corporale și utilizarea lor peste tot, nu se știe, poate că va, aceasta va fi soluția. Însă, utilizarea scanerelor corporale probabil că în continuare ne vom lovi de procesarea datelor, deci trebuie să ne asigurăm că va exista o abordare echilibrată. Sunt uh, foarte recunoscător pentru timpul pe care mi l-ați acordat și vă mulțumesc pentru aceasta. Mulțumesc uh, pentru efortul pe care l-ați făcut pentru a sintetiza răspunsurile dumneavoastră la răspunsurile adresate până acum și acum încă un minut final pentru domnul Butarelli pentru a continua. Uh, mulțumesc. Într-adevăr, într-un minut aș vrea să răspund doar doamnei Weber pentru a-i spune că am primit o scrisoare încurajatoare din partea Consiliului pentru a avea relații mai stabile, pentru a putea discuta avizele noastre. Deci nu doar niște audieri, ci o relație mai strânsă. Și deși nu putem fi considerați ca membrii permanenți ai grupului de lucru, pentru a participa la întâlnirile Consiliului și la Coreper, totuși președinția a subliniat nevoia de a menține o legătură constantă cu noi atunci când trebuie urmărit uh, un aviz al nostru. Referitor la PNR, așa să spun domnului Albrecht că această problemă a profilingului are legătură mai degrabă cu PNR-ul american și nu cu cel european. Intenția președinției poloneze a fost aceea de a ne implica la nivel formal și informal în cadrul discuțiilor, un lucru pe care l-am apreciat și sperăm cu ajutorul Comisiei să reușim să obținem mai multe îmbunătățiri ale acestui acord și cu susținerea dumneavoastră. Un ultim comentariu. Am apreciat în mod pozitiv comentariul doamnei Latford pentru că noi nu inventăm o nouă platformă, un nou tip de schimb de informații, pentru că acesta este un principiu de bază al protecției datelor. Am subliniat acest lucru în toate avizele recente, așa că vreau să vă mulțumesc pentru acest comentariu pe care l-ați uh, făcut. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, spune președintele, mulțumesc domnului Hastings și domnului Butarelli responsabil pentru protecția datelor în cadrul autorității europene. Vă mulțumim pentru aceste prezentări. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și trecem acum la următorul punct, la punctul domnului Romeva Irueda. See you next time. This is point number eight of this order este punctul 8 pe ordinea de zi, tratamentul legal al persoanelor, indiferent de religie, convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Vom asculta prezentarea făcută de raportor, domnul Romeva Irueda, iar avizul Parlamentului în ceea ce privește directiva asupra tratamentului egal a fost adoptat în plenara a doua din aprilie 2009 în cadrul procesului de, procedurii de consultare de atunci. La intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, aceasta a implicat și o schimbare a procedurii pentru acest dosar, care acum este supusă procedurii de aviz conform. Temeiul juridic este articolul 19 al Tratatului de Funcționare al UE. Domnul Romeva este raportor pentru această procedură de aviz conform și știm că președinția maghiară va prezenta un raport asupra situației actuale la acest dosar, chiar în cadrul um, întâlnirii noastre de astăzi și comisia va prezenta și ea punctul său de vedere. Bineînțeles, și membrii sunt invitați să ia cuvântul pe această temă. Vom da cuvântul raportorului, după aceea Consiliului și Comisiei. Domnul Romeva, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am foarte puține lucruri noi de adăugat aici, referitor la această dezbatere. După cum știți prea bine, este vorba de un dosar care a început cu mult timp în urmă, care a fost blocat la Consiliu pentru că unele state membre nu au voința politică de a face acest pas înainte. Totuși, dacă analizăm cu atenție conținutul propunerii și urgența acesteia, ne dăm seama că e aproape de neînțeles să nu avem încă un proiect legislativ pe care să-l voteze Parlamentul până la ora actuală. E adevărat că în trecut era vorba de o procedură de consultare, deci Parlamentul nu avea niciun rol legislativ, nu putea să facă comentarii. Lucrurile s-au schimbat, însă avem acum uh, uh dreptul la aviz conform, deci putem spune da sau nu. Și eu am uh, vorbit cu fostul meu coleg, doamna uh, Catalina Ruitenberg, care a fost raportor în trecut și am lucrat de asemenea îndeaproape cu președinția uh, Consiliului, bineînțeles cu președinția spaniolă, după aceea cu președinția belgiană și celelalte președinții care au urmat și care, să spunem așa, să spunem sincer, au fost mai puțin deschise față de noi față de cum ar trebui să fie o relație de cooperare între Parlament și Consiliu. Aș avea trei întrebări concrete de adresat Consiliului și aș vrea să știu dacă din partea Consiliului aș putea primi niște răspunsuri la fel de concrete. Pentru că unele dintre aceste chestiuni sunt esențiale pentru dezbaterea în curs. În primul rând, am auzit uh, azi dimineață, l-am auzit pe directorul Agenției pentru Drepturile Fundamentale, care arăta, nu doar în cadrul raportului, ci și în cadrul prezentării, că e, există o adevărată nevoie pentru a avea o astfel de directivă. E un lucru de care trebuie să ținem cont și un motiv pe care ar trebui să-l utilizăm uh, și ar trebui să se utilizeze la Consiliu între statele membre pentru a-i convinge pe cei care nu sunt de acord deocamdată și pentru a debloca situația. O a doua întrebare pe care aș vrea să o adresez Consiliului este dacă care este părerea sa în legătură cu acest aviz. În al doilea rând, mă refer aici la dimensiunea juridică. Ținând cont de ratificarea imediată a Convenției Europene a Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, care a început în timpul președinției maghiare. Vreau să vă întreb cum, care este părerea Consiliului și care este părerea în legătură cu reticența față de ratificarea acestei convenții față de statele membre care îndeplinesc deja această convenție. Noi nu înțelegem acest lucru și am dorit ca Consiliul să se exprime cu claritate. Un ultim punct pe care aș vrea să-l prezint aici. Suntem îngrijorați în legătură cu discuțiile de la Consiliu în grupul pentru afacerile sociale, care oarecum uh, dau înapoi față de ce am reușit până acum. Am uh, hotărât că principiul uh, adaptării globale nu poate fi aplicat peste tot. Și acest lucru poate fi dificil dacă nu doar la nivelul Consiliului și în statele membre, ci și la nivelul Parlamentului vom avea o astfel de dezbatere și va fi nevoie de un aviz conform din partea acestei instituții. Aceasta este întrebarea pe care o adresez comisiei de data aceasta. Care este poziția comisiei în legătură cu această dezbatere? Atâta deocamdată sunt convins că și ceilalți colegi vor avea alte întrebări și aștept să aud răspunsul Comisiei și al Consiliului. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această prezentare. Sperăm acum să auzim uh, niște răspunsuri succinte din partea Comisiei și a Consiliului, însă înainte de aceasta avem o listă a membrilor care doresc să intervină. Vreau să vă reamintesc că mai avem încă un punct pe ordinea de zi în această dimineață, și anume întâlnirea cu ușile deschise cu doamna director general a Departamentului de Justiție, doamna Lebel. Deci vreau să vă atrag atenția asupra acestui lucru, celor care sunt înscriși deja pe listă, să țineți cont de acest lucru pentru că vom uh, pune capăt acestei liste după ce vom uh, auzi punctul de vedere al Comisiei și al Consiliului. Din partea președinției, domnul Laslo sau Atila Fulop, vă rog. Uh, Stimate doamne, stimați domni, vă mulțumesc uh, foarte mult pentru invitația dumneavoastră și în numele președinției am venit cu mare plăcere pentru a vă informa despre directiva privind antidiscriminarea, respectiv directiva privind tratamentul egal al persoanelor indiferent de religie sau convingere, dezabilitate, vârstă sau orientare sexuală. Referit respectiv care este activitatea noastră pe care am avut-o la Consiliu pe această temă. După cum ați auzit și până acum, din 2008 uh, încoace, deci din iulie 2008, uh, am pregătit această directivă. Lucrările durează, deci, de aproape 3 ani. Și de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, avem nevoie de o decizie unanimă pentru a adopta această directivă. Este vorba despre un spectru cât se poate de larg, despre o perspectivă largă uh, referitoare la această temă. Nu este vorba numai despre ocupare, ci și despre siguranță socială. Mă refer aici la locuințe, la educație și la multe alte aspecte. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să uh, vă spun și care este uh, istoria care se află în spatele acestei directive. Președinția belgiană în 2010 și-a uh, evaluat activitatea și președinția ungară a încercat să continue activitatea începută de președinția belgiană. Aceasta uh, în perioada mandatului său, a anunțat că este vorba despre un dosar foarte dificil. De ce era atât de dificil? Pentru că riscurile uh, de partea statelor membre și mă gândesc aici la principiul subsidiarității, al proporționalității uh, și al nesiguranței au uh, fost prezente mereu atunci când am încercat să revizuim această directivă. Directiva belgiană s-a concentrat asupra aspectelor financiare și asupra locuitului, pe când noi ne-am concentrat pe alte întrebări. Și anume, am încercat să pornim de la o bază de specialitate, să negociem. Am încercat să negociem în ceea ce privește uh, drepturile persoanelor cu dizabilități. De ce ne-am concentrat asupra acestui domeniu al uh, persoanelor cu dizabilități? Am făcut acest lucru pentru că acesta este un domeniu în care, uh, de, care, de care sunt, uh, în care se găsesc foarte multe persoane, 70, 80 uh, milioane uh, de cetățeni ai Uniunii Europene au o dizabilitate. Pe de altă parte, prevederile directivei uh, au ca obiectiv faptul uh, că doresc să îmbunătățească condițiile de viață pentru acest grup țintă. Deci, acest grup țintă poate să ajungă la un nivel de viață mai bun. Aceste obiective sunt în concordanță cu obiectivele strategiei 2020. În această strategie este vorba despre faptul că până la 75% uh, dintre persoanele care au o dizabilitate ar trebui să fie uh, într-un raport de ocupare mai bun, pentru că în prezent situația nu este așa. Asta înseamnă că avem nevoie de o strategie prin care să devenim mai uh, inclusivi, mai integratori, să integrăm mai bine pe cei care au dizabilități. Am pregătit un chestionar în, uh, de comun acord cu Comisia și aș vrea să mă refer la două puncte esențiale. Pe de o parte, adaptarea uh, persoanelor cu dizabilități, pe de altă parte, lipsa de proporționalitate uh, a lucrurilor de muncă pentru aceste persoane. Nu vreau să intru în detalii în ceea ce privește conținutul, însă în timpul activității noastre ne-am confruntat cu întrebări precum cum se poate, uh, pornind de la legislația națională, să se eficientizeze această adaptare a persoanelor cu dizabilități. Oare este necesar să numărăm și să enumerăm ceea ce se înțelege printr-o adaptare rezonabilă și, de asemenea, această distribuție a atribuțiilor trebuie realizată mai bine. Vreau să le mulțumesc tuturor care ne-au susținut uh, mai ales Comisiei, pentru că ne-a susținut foarte bine în activitatea noastră. Cred că abordarea președinției ungare necesită în continuare susținere, pentru că trebuie să cădem de acord asupra celor mai importante uh, asupra celor mai importanți termeni de bază. Dacă nu este dat acest lucru, nu putem întruni consens. Sigur că în aceste câteva minute nu putem aborda toate aspectele importante, însă pot să spun că în ceea ce privește multe sisteme juridice um, ale statelor membre, Există foarte multe diferențe, însă o adaptare rezonabilă, privită ca un principiu de bază, este dată în uh, statele membre. Însă, abordările sunt foarte diferite de la un stat la altul, chiar și în domeniul serviciilor, al educației și în alte domenii foarte importante. Principiul acestei adaptări rezonabile este prevăzut și în rezoluția ONU, însă ar fi foarte important ca în acest context să aibă loc o armonizare, mai ales a principiilor. Obiectivul nostru a fost să ne asigurăm că este dată o adaptare și o accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. Pe de o parte, eh, avem obligații și aceste obligații trebuie să fie luate în considerare atunci când eh, luăm o decizie. Pe de altă parte, definiția trebuie să fie, uh, să pornească de la niște exemple concrete. Deci dacă există exemple concrete și se poate explica ce înseamnă adaptare rezonabilă, atunci este foarte bine. Au existat câteva puncte pe marginea cărora au existat dezbateri controversate, iar în final doresc să mai spun câteva cuvinte referitoare la uh, distribuția sarcinilor lipsite de proporționalitate și aici nu mă voi referi numai la persoanele cu dizabilități, ci uh, la toată lumea, uh, pentru că situația financiară și competența oamenilor și potențialul acestora trebuie să fie luat și el uh, în considerare. Sper că prin faptul că am putut constata lucrurile cu mai multă claritate, că am putut aborda multe aspecte, am reușit să înregistrăm și progrese și sper să continuăm pe aceeași cale. Sper ca următoarea președinție să continue activitatea noastră. Obiectivele vor fi preluate și de președinția poloneză și important este ca domeniul de aplicabilitate să fie astfel stabilit încât să nu se ajungă la neînțelegeri. Și este foarte bine ca toată lumea să înțeleagă că obligațiile sunt valabile pentru toți obligații care sunt ancorate în directivă. În final, doresc să doresc toate cele bune și mult succes președinției poloneze în vederea uh, revizuirii acestei directive. Le mulțumesc și celor care au cooperat până acum și au lucrat împreună cu noi la acest dosar. Cred că negocierile vor continua la fel de bine și sub președinția următoare. Domnul Fernando Pera, din partea Comisiei, dar uh, doamna Lebail va trebui să ne aștepte pentru a începe prezentarea pe care o aveam programată cu dânsa. Vă rog, Comisia. Mulțumesc, domnule președinte. Faire attendre ma directrice générale trop longtemps. Vă răspunde succint. Mulțumesc în primul rând președinției maghiare pentru activitatea depusă în ultimul semestru în legătură cu elaborarea dispozițiunilor destinate persoanelor cu dizabilități. Știți că acest tratament este un, o completare a tratării în propunerea de directivă și ele sunt deosebit de importante pentru a se ajunge la un acord privind propunerea. Comisia a sprijinit președinția maghiară în eforturile sale și ca multe delegații în Consiliu, credem că propunerile de text făcute în urma dezbaterilor din acest semestru merg pe calea cea bună. Pentru a răspunde la uh, întrebarea domnului Romeva, Cred că în textul prezentat de președinția ungară nu este vorba de o limitare a tratării complete a problemei. Aș dori să subliniez că suntem departe încă de un acord global și acest lucru nu este un secret. Nu s-a luat încă o hotărâre, este nevoie de unanimitate în Consiliu, iar acordul sau dezacordul Comisiei nu presupune o propunere de vot diferită. Așa cum uh, s-a mai spus, autoritatea este de părere că directiva este absolut necesară pentru a putea completa cadrul juridic în ceea ce privește protecția împotriva discriminărilor. De aceea, suntem dezamăgiți de progresele lente înregistrate până acum. Este important să continuăm căutarea unor soluții de ordin tehnic, iar Comisia încurajează viitoarea președinție, președinția poloneză, să facă eforturi în acest sens. Știm deja că au fost stabilite contacte pentru ca viitoarea președinție să co- Întinuie aprofundarea tehnică a acestor uh, propuneri pentru că există încă controverse. Pretenția poloneză poate să se bizuie pe sprijinul Comisiei pentru a reuși să ajungem la un nivel de protecție cât mai mare în acest domeniu odată cu intrarea în vigoare a tratamentului, a tratatului de la Lisabona, Parlamentul va trebui să aprobe un compromis de text elaborat la nivelul Consiliului și este esențial să continuăm, să continue discuțiile și dezbaterea între Consiliu și Parlament. Am fi fericit să putem contribui și noi la acest dialog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum invităm pe uh, membrii să pună întrebări. Nu, uh, vă rog să nu puneți întrebări prea lungi, pentru că domnul Lebal este și aici. Și, în primul rând, dau cuvântul domnului Cashman. And, um, uh, brief. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt Ni s-a spus că așteptăm din partea președinției maghiare progrese și claritate. Din ce am înțeles eu, niciun progres și claritate nici atâta. Nici măcar n-am înțeles uh, prezentarea. Era incorrectă. Deci nu are nimic de a face cu ocuparea. Ocuparea are o directivă aparte pentru ea. Dacă dorim să rezolvăm problemele, atunci să vedem care sunt legile în unele state membre, precum în Marea Britanie sau în Germania, unde s-au depășit aceste probleme. Ceea ce dorim să facem și la ceea ce asistăm asistăm aici este o lipsă de voință politică, o lipsă de viziune și de curaj pentru a face indiferent ce. Și mesajul trimis este absolut greșit. La fel și din partea Comisiei. S-a făcut prea puțin în acest domeniu. S-a făcut aici referință pe bună dreptate la Convenția asupra dizabilităților. În curând vom deveni semnatare acestei convenții și a Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Și în mod imediat vom, practic, vom intra în contradicție cu um, cazuistica care există în ceea ce privește antidiscriminarea. Deci trebuie să rezolvăm o dată pentru totdeauna această problemă. Am rezolvat problemele în directiva asupra rasei. Dacă există dorință, dacă se dorește să se ajungă la un acord, să vedem ce s-a făcut la acea directivă asupra rasei și a etniei, asupra accesului la bunuri și servicii. Acolo avem toate răspunsurile. Și acum în încheiere, domnule președinte, Rare ori spun acest lucru, însă vreau să spun slavă Domnului că există Parlamentul European care promovează mereu drepturile persoanelor care sunt discriminate cu niciun fel de justificare juridică. Iar în ceea ce privește Consiliul și de asemenea președințiile, nu există niciun fel de voință politică, niciun fel de dorință politică, niciun fel de curaj, dar măcar Parlamentul o face. Îmi pare rău să o spun. Mulțumesc, doamna Inveld. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să fiu foarte succintă și îmi pare rău că după aceea imediat va trebui să plec, însă susțin tot ceea ce a spus Michael până acum. Mi se pare că e o adevărată rușine ca statele membre să ne trateze în acest fel și pretextul pe care îl invocă de fiecare dată. Îmi pare rău, dar dacă spui că tratamentul inegal față de persoanele cu dizabilități, tratamentul legal ar putea fi prea costisitor, atunci să vedem câți bani cheltuim pe tot felul de lucruri fără niciun sens. Raportul meu, de exemplu, din această masă în legătură cu lupta împotriva terorismului, costul acesta s-a multiplicat de 20 de ori în ultimii 10 ani și de altfel unii nici nu vor să vadă aceste costuri pentru că consideră că este atât de important încât nu contează cât cheltuim pe el. De ce spunem deci acest lucru în legătură cu lupta împotriva terorismului și nu aplicăm același principiu și pentru a respecta drepturile cetățenilor europeni? Mrs. Botscourt. Mulțumesc, doamna Botscourt. Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit acest dosar încă din 2008 din partea socialiștilor și democraților și după ce am ascultat Consiliul și Comisia, am început să mă întreb dacă există într-adevăr o adevărată voință politică pentru a face ceva. Pentru că dacă vedem dezbaterile pe care le avem aici, vorbim despre persoane cu handicap, dar e vorba și de persoane homosexuale, e vorba și de religie, de vârstă, de multe motive de discriminare. Și atunci nu înțeleg până la urmă ce ne dorim. pentru că până la urmă ajungem de fiecare dată la bani. Oare e logic așa ceva? Însă există și alte motive? Ce alte pretexte am putea găsi pentru a nu face acest lucru? Mă întreb dacă într-adevăr există dorința de a face ceva. Și o a doua întrebare, în cadrul schimbului de păreri pe care am avut-o cu doamna Redding în urmă cu ceva timp, dânsa ne spunea că era foarte greu, că lucrurile erau complicate. Poate că ar trebui să avem o directivă numai pentru persoane handicapate. Însă, care este rezultatul acestui schimb de păreri pe care l-am avut până acum? Mulțumesc! Domnul De Jong, mulțumesc și eu sunt de acord cu tot ce au spus antevorbitorii mei. Cred că este o adevărată rușine și este o rușine faptul că președinția s-a referit numai la un singur lucru și nu a acordat atenție celorlalte motive de discriminare. La Parlament e clar că dorim această directivă și e de neînțeles să așteptăm atât de mult pentru a face câteva progrese și aceasta depinde practic numai de voința politică. În același timp, a venit momentul ca tratatele să vorbească în acest sens și iată de ce în Olanda, de exemplu, organizațiile pentru respectarea drepturilor homosexualilor, lesbienelor și a celorlalți cu orientare sexuală diferită a cerut aceste lucruri și a cerut să se facă plângeri în legătură cu orice fel de discriminare sau de uh, fapt intolerant la care au fost martori sau din ca, în urma căruia au avut de suferit și sper că împreună să vă prezentăm un număr foarte mare de cazuri pentru, vă, a, pentru a vă arăta că într-adevăr e nevoie de această legislație. Și sper ca și alți colegi din Parlament să facă același lucru în statele lor membre. Dacă putem compara toate aceste materiale, toate aceste date, atunci probabil că următoarea președinție nu va mai fi în stare să facă uh, ceva atât de rușinos precum a făcut președinția actuală. Mulțumesc, doamna uite. Taip, lietai judam į priekį dėl labai... Mulțumesc. Într-adevăr, este păcat că se acționează atât de încet uh, referitor la o directivă atât de importantă pentru cetățenii noștri. Președinția noastră se poartă de parcă s-ar lucra, se alege o singură temă, un singur subiect, lucrează la subiectul respectiv, însă nu există niciun fel de rezultate și este foarte important ca oamenii cu dizabilități să beneficieze de aceleași drepturi ca și ceilalți oameni și asta în toate statele membre. Haideți să vedem ceea ce se întâmplă, pentru că până la urmă este vorba despre un raport despre mobilitatea persoanelor cu dizabilități care este în lucru acum și mă bucur că raportorul este aici prezent și că trei grupuri parlamentare, socialdemocrații, verzii și ALDE, sunt în favoarea faptului ca această directivă să fie adoptată cât mai rapid. PPE-ul nu ne susține încă și acest lucru ne arată care este atitudinea PPE-ului față de oamenii cu dizabilități. Și ne doresc nouă tuturor ca această decizie să fie luată, pentru că noi politicienii nu putem să um, discutăm numai în campaniile electorale despre persoanele cu dizabilități. Mulțumesc, uh, președintele întrerupe. Și eu sunt la fel de supărată ca colegii mei, domnul Cashman și ceilalți antevorbitori, pentru că acest raport nu este tratat corespunzător, spune doamna Wikström. Aș vrea să subliniez câteva aspecte atunci când vine vorba despre dizabilități. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități a intrat în vigoare pentru Uniunea Europeană în ianuarie anul acesta. Această convenție garantează dreptul la o viață independentă și recunoaște că persoanele cu dizabilități ar trebui să aibă dreptul să-și aleagă viața și modul uh, de a trăi. Este foarte important uh, ca în comunitate să fie date condițiile astfel încât ei să poată trăi astfel. Și acest lucru este ancorat în convenție. Cu toate acestea, sunt îngrijorată referitor la modul în care fondurile europene structurale sunt folosite pentru a susține această categorie. Și aș vrea să atrag atenția asupra acestui lucru. De asemenea, s-a subliniat faptul că uh, trebuie să fie uh, construite instituții de asistență a acestor persoane. Trebuie să folosim fondurile structurale pe această direcție și dacă nu o facem, înseamnă că este o șansă care uh, pe care am lăsat-o să ne scape. Pentru că instituționalizarea aceasta este foarte importantă. Iată, a sosit timpul să condamnăm uh, tratamentul inuman al acestor persoane în anumite instituții și trebuie să apelăm la uh, noi toți, pentru că acestor persoane să le fie respectat dreptul de a trăi o viață independentă. De aceea aș vrea să încurajez Consiliul și Comisia să privească mai cu atenție această situație și modul în care sunt folosiți acești bani. Mulțumesc, domnule Romeva, ați auzit ceea ce au spus membrii acestei comisii. Uh, cred că puteți acum, cred că aveți acum uh, ocazia să spuneți câteva ultime cuvinte înainte ca domnule Bai să ni se alăture. Vă rog foarte pe scurt. Foarte succint. Mesajul a fost foarte clar toți cei care au vorbit aici au vorbit în numele marii majorități a populației europene. Sper ca și președinția să fie înțeles acest pasaj. Instituția noastră așteaptă în continuare raportul și dorim să-l avem cât mai repede cu putință din cauza conținutului și pentru că, din punct de vedere juridic, avem dreptul să-l avem. Probabil că președinția actuală n-a înțeles foarte bine acest lucru, dar sper ca polonezii să înțeleagă mai bine și sper să fie ultima oară când avem o astfel de dezbatere plină de frustrație aici înainte de a avea dreptul la vot. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Romeva, pentru că ați fost atât de succint. Așa cum fusese prevăzut, avem o prezentare cu doamna Lebail. director general pentru justiție Vreau să vă reamintesc că este vorba de o prezentare făcută cu ușile închise, așa că cei care nu au dreptul i-aș ruga să părăsească sala, iar membrii să rămână în sală. Și după aceea am să dau cuvântul doamnei Lebail pentru a face această prezentare. Vreau să vă reamintesc Vreau să vă reamintesc că am depășit deja programul nostru, deci rămânem fără interpretare în curând. Le mulțumim interpreților pentru câteva minute în plus. Poate vom putea avea această ședință cu ușile închise, fără sistem de interpretare. Vă mulțumesc!